Euh, Bună ziua, dragi colegi. Vă propun să începem reuniunea noastră. La punctul 1, adoptarea ordinii de zi, vă propun să mai adăugăm un punct, Având în vedere că poziția comună a Consiliului cu privire la propunerea de regulament care vizează extinderea prevederilor regulamentelor 883 2004 și 987 2009 cu privire la resortisanții țărilor terțe care nu sunt acoperiți de aceste prevederi doar datorită naționalității lor, în conformitate cu regulamentul Parlamentului European, examinarea poziției comune a Consiliului pe acest text trebuie să figureze la uh, uh, reuniunea noastră, deci pe ordinea de zi, și deci vă propun să îl adăugăm. Dacă nu se opune nimeni, considerăm această, uh, această propunere adoptată. În ce privește adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor din 23-24 iunie, nici aici nu sunt observații sau obiecții. Considerăm procesele verbale adoptate. La punctul comunicările președintelui, sper în primul rând că vacanța de vară a fost plăcută, însă pentru a reveni la lucruri serioase, ne revine onoarea să urăm bun venit printre noi unui nou deputat, pentru că în cadrul grupului socialiștilor și democraților, domnul Sergio Gutierrez Prieto înlocuiește în calitate de, de deputat supleant pe domnul Perelo Rodriguez nu este în sală. Deci, în numele dumneavoastră, al tuturor, și având în vedere că spiritele noastre comune, comunică, îi urez bun venit. Ca de obicei, această ședință e transmisă pe site-ul web al Parlamentului, poate fi deci urmărită pe internet. Aș, ar trebui să vă mai informez și că în dosarele dumneavoastră figurează și comunicarea pentru uh, membrii pregătită de secretariatul comisiei noastre, care face rezumatul misiunii efectuată de către comisia noastră la Limerick și la Dublin din 2 până în 4 iunie anul curent, această comunicare fiind disponibilă în limbile engleză, franceză și germană. În aceeași ordine de idei, mai am două comunicări de făcut. A doua vizează deplasarea noastră la Palatul Egmont în 22 iunie la Bruxelles pentru a uh, pregăti președinția belgiană și procesul verbal al ședinței informale a Consiliului EPSCO care a avut loc la Bruxelles din 7 până 9 iunie 2010 în cursul căreia am avut onoarea să vă reprezint, mai ales la dezbaterea cu președintele Herman von Rompuy. Încă două elemente. Aș dori să vă informez că se pare că reuniunea comună pe care ar fi trebuit să o avem cu Comisia pentru Ocupare pentru atelierul de prezentare din 23 septembrie pentru prezentarea studiilor de impact cu privire la concediul de maternitate, datorită grevei anunțate din Franța, uh, deci grevei împotriva pensiilor. Mulțumesc pentru vigilență. Deci ziua, greva anunțată împotriva reformei pensiilor în Franța ne va obliga probabil să amânăm această reuniune la o dată ulterioară, la sfârșitul lunii, probabil. Evident că vă voi transmite această informație cât de repede cu putință. Și, în fine, un ultim aspect, aș dori să vă informez că în numele uh, dumneavoastră, în urma votului cu privire la raportul ORI, la plenară, la plenara Parlamentului din uh, săptămâna trecută, am sesizat-o pe uh, doamna Joël Milke, uh, ministra competentă a Consiliului ESCO, președinta Consiliului EPSO, EPSCO, pentru a uh, îi uh, aminti spiritul în care am cooperat înainte de vacanța de vară pentru ca un maxim de propuneri și de poziții ale Parlamentului să fie preluate la Consiliu, cu mențiunea că Consiliul sau grupul de lucru al Consiliului EPSCO se va întruni mâine, iar secretariatul doamnei Milche mi-a confirmat primirea acestei scrisori și a informat delegațiile în legătură cu poziția Parlamentului European pentru a vedea dacă o, am putea avea o discuție fructuoasă și utilă pe aceste baze. Am încheiat cu comunicările președintelui. Ajungem, deci, la punctul 4 A de pe ordinea de zi. Este vorba de poziția comună adoptată de către Consiliu. E vorba de regulamentul 987 per 2009 cu privire la resortisanții din uh, statele terțe care nu sunt vizați de aceste prevederi doar datorită naționalităților. Raportorul nostru de pe atunci era doamna Jean Lambert. Nu știu dacă dorește să ia cuvântul, doamna raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. E un fel de informare oficială în atenția uh, comisiei noastre în ce privește um, reacția noastră la, uh, la poziția Consiliului. După cum știți, dacă Parlamentul a fost informat, avem un termen limită. Aș dori să spun câteva cuvinte pe scurt în legătură cu acest regulament. Și vă propun să vă gândiți la acest uh, regulament. Există un regulament în vigoare care vizează uh, situația de uh, deci, uh, securitate socială pentru resortisanții care se deplasează, care se mută dintr-un stat membru într-un altul. Scopul acestui regulament este să actualizeze această situație, așa cum am făcut-o și cu uh, regulamentele de coordonare cu privire la securitatea socială și regulamentul de punere în aplicare de anul trecut. În prima noastră lectură la Parlament, inițial am fost consultați, s-a schimbat temeiul juridic și deci această poziție de consultare a trecut printr-o primă lectură oficială la începutul mai, sau mai devreme în acest an uh, pe pachetul Parlamentului și am venit cu două propuneri de amendare a propunerii Comisiei care au uh, introdus două clauze care fuseseră uh, lăsate pe de o parte cu ocazia revizuirii, dar care au existat în uh, regulamentul inițial, deci le-am reintrodus și Consiliul e de acord. A acceptat cele două amendamente ale Parlamentului. De fapt, majoritatea amendamentelor care figurează în poziția Consiliului uh, sunt legate de temeiul juridic, articolul 79.2b. Danemarca, de exemplu, nu dorește să participe în, uh, la acest acord deloc. E vorba, deci, încă o dată de resortisanți care, din stări terțe care se deplasează dintr-un stat membru în altul, pentru că consideră că nu uh, e interesată de acest tip de legislație. Regretul unit, din păcate, după părerea mea, a decis să nu participe la regulamentul actualizat, deci uh, în Marea Britanie rămâne regulamentul în vigoare și Irlanda a decis să participe. Deci uh, amendamentele care figurează în poziția Consiliului oglindesc această stare de fapt. Și uh, deci abrogarea regulamentului existent nu e posibilă, va rămâne în vigoare pentru Regatul Unit din punctul meu de vedere, nu e o măsură care merge în sensul simplificării acestui domeniu al securității sociale transfrontaliere, dar așa stau lucrurile. Deci, regula, eu vă recomand în legătură cu raportul pe care îl voi întocmi în viitorul apropiat, să acceptăm poziția Consiliului. Mulțumis, mulțumesc. Mi se spune că președinția belgeană nu e în sală, însă că poate că președinția spaniolă, fosta președinție, participată la Troica, poate ia cuvântul, vă rog. Aveți cuvântul. Eh, muchas gracias, señora presidente. Eh, la verdad es que... Eh, vă mulțumesc, doamna președintă. Um, nu a fost uh, ușor să ajungem la un uh, punct, la un numitor comun. A fost nevoie de schimbarea temeiului uh, juridic și am ajuns, de la o, major, am ajuns la o majoritate calificată. Consiliul a încercat de două ori să adopte acest text și de două ori a existat, a existat poziții de opunere din partea a doua țări și de aceea nu s-a adoptat. De aceea am recurs până la urmă la o majoritate calificată. Și uh, acest lucru, de fapt, l-am făcut în uh, timpul președinției noastre trecută. Aș dori să propun că ar fi bine să adoptăm acest regulament în consens, în colaborare cu Parlamentul. Uh, Întotdeauna înaintea ședințelor Consiliului am, ne-am consultat cu Parlamentul și am încercat să ajungem la o poziție comună. A existat și o idee importantă în ceea ce privește uh, persoanele din uh, țări terțe. Acestea ar trebui să fie tratate um, fără discriminare și nu trebuie să fie dezavantajați în ceea ce privește serviciile care le stau la dispoziție. Și de aceea s-a ajuns la concluzia că regulile de ex- excepționale din regulamentul 859 ar trebui să fie anunate. În trei țări s-au opus, alte câteva s-au abținut. Până la urmă a rezultat un text scurt și um, Regulamentul 883 va fi aplicabil și pentru cetățenii din țări uh, terțe. Aș dori să vă uh, rog uh, ceva. Până în anul 2000, în anul 2010, până în anul 2010 se va folosi, se va aplica regulamentul 883. Cu cât vom adopta mai repede acest Uh, text, cu atât noile reguli vor fi valabile pentru um, cetățenii din uh, state terțe. Dacă nu, se va folosi un, un uh, instrument, un alt instrument legal care uh, oferă alte posibilități. De aceea aș dori să rog, dacă este posibil, ca Parlamentul să adopte acest text cât mai uh, rapid și astfel uh, regulamentul 883 să fie folosit pentru uh, cetățenii uh, Uniunii Europene, cât și pentru cetățenii din țări terțe. În ceea ce privește excepția care se aplică Regatului Unit a Marii Britaniei, um, aș dori să-mi exprim o părere personală. cred că chiar dacă este vorba de un uh, proces uh, administrativ, nu cred că este bine ca un stat membru să uh, beneficieze de asemenea excepție. De aceea, pe viitor, îmi doresc să existe o convergență în aplicarea acestor regulamente. Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei are dorește să spună ceva? Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În comunicarea transmisă Parlamentului European, Comisia sprijină compromisul la care s-a ajuns în Consiliu. Poziția comună reia toate elementele care se aflau uh, la început în propunerea Comisiei, includ cele două amendamente ale Parlamentului European adoptate în prima lectură și uh, aduce anumite uh, modificări pentru a face anumite precizări. Ținând cont de ceea ce s-a spus de asemenea, având în vedere că noul regulament de coordonare se aplică resortisanților Uniunii Europene, este important ca aceleași reguli să se aplice și cetățenilor din state terțe. Parfait, monsieur Sarcasme. Are cuvântul domnul Circas. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, aș dori să vă spun următorul lucru. Mai întâi aș vrea să mulțumesc președinției spaniole pentru tot ceea ce a făcut, precum și președinției bergene în numele Parlamentului European. Cred că cele două președinții au făcut tot ceea ce au putut pentru ca regulamentul să se aplice rapid de cetățenilor din state terțe care se află acum într-o situație de discriminare. Ca raportor din umbră din partea socialiștilor, doresc să vă spun, să-i spun doamnei Lambert că suntem la dispoziția dumneavoastră. Poziția Parlamentului a fost deja luată în considerare de către Consiliu. Comisia ne-a spus că este de acord. Deci, din punctul nostru de vedere, ne vom da acordul, ne vom exprima aprobarea imediat ce raportul va fi uh, disponibil uh, și astfel vom fi de acord cu adoptarea lui cât de repede pentru a nu ne afla într-o situație de vid juridic. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Lambert, doriți să luați din nou cuvântul sau nu este nevoie? Nu, mă scuzați, doamna Oimen Reuten. Mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt cea care am depus acest amendament uh, și aș dori să mi se clarifice un lucru. Noua legislație, conform noi legislații, nu vor exista excepții, deci, uh, nicăieri în Uniunea Europeană pentru două cazuri specifice. Și dacă acest lucru va fi posibil, înseamnă că problema va fi practic rezolvată. Um, da, vă mulțumesc pentru a răspunde întrebării care a fost pusă. Din câte am înțeles, nu există excepții. Cel puțin um, propunerile făcute de, um, de către Parlament au fost acceptate și în Parlament s-a votat să nu existe asemenea excepții. Aceasta a fost poziția noastră și așa am uh, înțeles eu că stau lucrurile. Uh, vom confirma, desigur, această situație cu raportorii din umbră, însă, din câte înțeleg, așa, aceasta este situația. Uh, Foarte bine, am încheiat cu acest punct de până de zi și, deci, trecem la voturi. Uh, votez Uh, Mai întâi uh, vom uh, vota la punctul 4, poziția Parlamentului, contribuția noastră, adică la poziția Parlamentului cu privire la proiectul de buget 2011, astfel cum a fost modificat de Consiliu toate secțiunile. Euh, deci, după cum am spus adineauri, la punctul 4 de pe ordinea de zi, votăm poziția noastră în legătură cu proiectul de buget 2011, părțile care sunt de competența comisiei noastre. Votăm mai întâi amendamentele în legătură cu diferitele sume. Linia 040101 Un prim amendament, 6301 a doam- al doamnei Bastos. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. Are toată lumea cartela de vot? Le S-a deschis votul. Are toată lumea cartela de vot? Tout le monde a A votat toată lumea, s-a închis votul. Și mă ușel clignot. Și la mine beculețul clipocește. A... Ați încercat uh, să scoateți cartela și să o reintroduceți? Madame Morin, ce que je Doamnă Moan, vă propun uh, să țin cont de votul dumneavoastră fără să votați electronic. Ba, nu, se pare că funcționează, spune doamna președinte. S-a închis votul. 16 voturi pentru, 21 împotrivă. Se respinge. Amendamentul 6 30, spune doamna președinte, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 6.333, cine-i pentru? Împotrivă? abțineri, vom verifica. Verificăm, deci, vot electronic pentru amendamentul 6333. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. 15 pentru, 21 împotriva, se respinge. 6302, amendamentul doamnei Bastos, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 6334 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că acest lucru înseamnă că n-am votat niciun amendament pentru restabilirea liniilor, deci lăsăm propunerea Consiliului așa cum este, cu toate reducerile votate de Consiliu, pentru că PPE-ul n-a obținut uh, câștig de cauză pentru uh, sporirea bugetului pe care a dorit-o și nici eu, deci bugetul rămâne așa cum a fost uh, votat de Consiliu. Deci, deși exista o majoritate în rândul grupurilor pentru a restabili măcar o parte din creditele emanate de Consiliu, având în vedere că votăm linie după linie, până la urmă, rezultatul este că textul rămâne așa cum a fost hotărât de Consiliu, deci nu există sporirea sumelor uh, în, la nicio linie. Uh, deci vreau să, vreau să vă explic acest lucru, să fie clar. Amendamentul 6335 pentru um, revenirea la propunerea inițială a, comis- a Comisiei. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 6336. La fel. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 6303. Vom verifica. Vote est ouvert. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 20 pen, 21 pentru, 16 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 6303 al doamnei Bastos, cine pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. A votat toată lumea, s-a închis votul. 18 pentru, 19 împotrivă, se respinge. 6304, cine-i pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 6337 pentru revenirea la textul inițial al Comisiei. Ba nu, cade, pentru că am adoptat amendamentul 6304. Trecem la 6338 pentru revenirea la sumele inițiale. Cine-i pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 6305 Figueredo, legătură cu Fondul Social European, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6307 Figueredo, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6306 Bastos pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 6339 cade. 6308. Cine-i pentru acest amendament? Împotriva țineri. Se adoptă. Votăm acum comentariul. Cine-i pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. 6340 cade. 6309. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Și acum comentariul. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Nous en venons au, sur l'information. Trecem acum la informarea și formarea lucrătorilor 6311 Figueiredo pentru împotrivă abțineri se respinge 6310 pentru împotriva abțineri se adoptă 6312 pentru, împotrivă, vom verifica. Pentru amendamentul 6312 s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 20 de voturi pentru, 18 împotrivă, se adoptă. Și acum votăm comentariul. cine e pentru? Împotrivă, abțineri. Același rezultat al votului. Amendamentul 6342 cade și trecem la 6313 Bastos. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următoarele cad și trecem la amendamentul 6344. Pentru revenirea la liniile inițiale propuse de comisie, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 6345 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 6315, care introduce un proiect pilot, măsuri pentru menținerea locurilor de muncă. cine pentru? A fost supus acordului coordonatorilor. Cine-i pentru? Împotrivă? Vom verifica. Cine se abține, vom verifica. On a pu voter, le vote est clos. S-a închis votul. 22 pentru, 16 împotrivă. Se adoptă. 6316, proiect de asemenea susținut de coordonatori, introdus în buget. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate se adoptă. 6300 317, proiect pilot, sprijinit de coordonator, cine pentru, împotrivă, abțineri, aceeași majoritate, se adoptă. Trecem la amendamentul 6318, legătură cu proiectul pilot Your First Iuris Job. Cine-i pentru? Împotrivă. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum votăm comentariul. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Și trecem acum la amendamentul 6320 Figueiredo. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 6319 Bastos pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Vă propun uh, să votăm totuși comentariul de la amendamentul 6321 pentru care același obiect ca și amendamentul bugetar pe care l-am votat. Deci, comentariul la amendamentul 6321 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Trecem la linia privind protecția socială și incluziunea. Amendamentul 6322 a doamnei Figueiredo, cine pentru? Împotriva abțineri? Se respinge. 6347 a raportorului pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Votăm de asemenea și aici comentariul. Cine este pentru comentariul pentru de la amendamentul 6323 pentru împotriva abțineri, se adoptă. Trecem la linia privind condițiile de muncă. Amendamentul 6325, Figueiredo, cine pentru? Împotriva abțineri se respinge. 6340 lui pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și avem un comentariu din trei părți, să le votăm împreună. Cine este pentru aceste comentarii pentru, de la amendamentul 6324, împotriva abțineri, se adoptă. Acum, linia Progress. Amendamentul 6326 Figueiredo, cine pentru, împotriva abțineri, se respinge. 6327 al raportorului pentru, împotriva abțineri se adoptă. Comentariul acum pentru, împotriva abțineri se adoptă. Privind egalitatea între genuri, amendamentul doamnei Figueredo pentru, împotriva abțineri se respinge. Legătură cu sprijinul pentru aplicare, Amendamentul raportorului 6349 pentru împotriva abțineri se adoptă. Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă 6350 pentru împotriva abțineri se adoptă. Agenția privind securitatea și igiena locul de muncă pentru împotriva abțineri se adoptă. Programele precedente 6352 pentru împotriva țineri se adoptă. În legătură cu proiectul pilot pentru încurajarea transformării posturilor uh, cu um, condiții precare uh, în posturi de mai bună calitate pentru împotriva abțineri se adoptă. Anul European de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale pentru împotriva abțineri se adoptă în legătură cu un proiect pilot pentru uh, autiști, cine pentru, împotriva abțineri, a, se adoptă. Amendamentul 6331 al doamnei Hirsch în legătură cu uh, proiectul pilot pentru tinerii care părăsesc de vreme școala. Cos de la scolarité, qui est pour... Pentru, împotriva abțineri, se respinge. Deci nu trebuie să votăm comentariul. Trecem acum la linia privind igiena și securitatea lucrătorilor în vârstă. Amendamentul 6332 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Comentariul acum, cine-i pentru, împotriva abțineri se adoptă. Linia următoare, fondul de adaptare la globalizare, amendamentul 6357 al raportorului, cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 7354, resurse umane dezvoltare pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6355, formare profesională, Centrul European și nei pentru, împotriva abțineri se adoptă. subvenții pentru Fundația Europeană pentru Formare, cinei pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Am terminat cu sumele și observațiile noastre. Acum trebuie să mai votăm proiectul de aviz. Aliniatul 1, amendamentul 3 al raportorului. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. După aliniatul 1, un amendament 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. La liniatul 5, PP-ul a cerut vot separat, vot pe părți și eu, în calitate de raportor, aș dori să clarific obiectivul celui de-a, de doua părți a amendamentului. A doua parte cere să se adauge ceea ce este un uh, prim pas înspre uh, normalizarea bugetară a acestui fond. E vorba de o linie bugetară specifică din Fondul European pentru Ajustare la Globalizare, care este conform a ceea ce am votat noi, liniile bugetare și, de asemenea, spiritului raportului domnului Portas la care avizul uh, comisiei noastre a fost exprimat de doamna Moran și am, care am cerut această linie bugetară specifică. Deci dorim să atragem atenția um, diferiților uh, actori în legătură cu această parte. Deci acum supun votului prima parte, de la sprijină importanța până la piața muncii. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri? Se adoptă. Și acum a doua parte, cine e vorba de sume și linia specifică, cine pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica. Sur la deuxième partie de l'amendement 5. Le vote est ouvert. s deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, 19 împotrivă, 2 abțineri, se respinge. După aliniatul 3, amendamentul 6 al doamnei Figueiredo cu un amendament oral a raportorului acceptat de autorul amendamentului. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge, dar vom verifica pentru amendamentul 6. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter. A votat toată lumea? Le vote est clos. S-a închis votul. 19 pentru, 19 împotrivă, se respinge. Amendament, eh, aliniatul 4, amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 5, amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 6, amendamentul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. După aliniatul 6, amendamentul 10, domnule Figueiredo, pentru, împotriva abțineri. Vom verifica. Deci vot electronic, amendamentul 10, să deschis votul. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea? S-a închis votul. 9 pentru, 16 împotriva, 11 abțineri. Se respinge. După aliniatul 7, amendamentul 11, Figueiredo pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 8. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. Verificăm pentru amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 18 împotrivă. Se adoptă amendamentul 14. Hirș pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul A, amendamentul 1, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. După considerentul C, amendamentul 2, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și acum votăm întregul text. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 35 pentru, două abțineri. Avizul se adoptă. Trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi. E vorba de votul uh, propunerii de scrisoare din partea grupului nostru de lucru pentru ajustarea la globalizare în cadrul uh, cauzei Linac. Din partea Guvernului Danemarce, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Acum uh, am fost sesizați uh, în uh, cauza Danfos, tot o solicitare din partea guvernului danez pentru mobilizarea fondului de ajustare la globalizare. Cine pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Și, în fine, am fost sesizați uh, într-o cauză privind textilele în Galicia din partea Guvernului Spaniei, tot pentru mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, dar scrisoarea inițială care v-a fost uh, distribuită includea o eroare, pentru că aliniatul 3 din versiunea originală nu este suprimat și intenția era doar ca aliniatul 4 să să existe doar aliniatul 4 din scrisoare să, în versiunea finală. Deci, în dosarul dumneavoastră, pe masă, aveți versiunea nouă, corectată a scrisorii. Deci, dacă nu există observații sau probleme, vom vota această versiune. Deci, votăm o versiune în care primul aliniat, în primul aliniat acceptăm propunerea comisiei, la aliniatul 2 ne felicităm de promovarea mobilității geografice. Le troisième... Și în al treilea paragraf exprimăm interesul nostru pentru măsurile de sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de viață printr-o alocație de 400 de euro. Și la punctul 4 regretăm că jumătate din uh, cursurile de formare nu duc. Toată lumea e de acord, nu avem probleme cu această scrisoare, atunci votăm această scrisoare pentru a răspunde la solicitarea Guvernului Spaniei, astfel uh, modificată scrisoarea. Cine-i pentru? Împotriva țineri? Se adoptă. Și deci am terminat votarea electronică și vă propun să trecem imediat la punctul 8. E vorba de examinarea proiectului de aviz în legă, um, pe care trebuie să îl transmitem Comisiei IMCO pentru uh, aplicarea directivei privind serviciile. La IMCO, raportor pe fund este doamna Evelyn Gebhardt și raportorul nostru pentru aviz este Jean-Luc Benamias. Îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vom uh, intitula acest punct de pe ordinea de zi um, Directiva privind uh, serviciile din nou. În precedentul uh, mandat am avut dezbateri foarte numeroase, iar Parlamentul European cu doamna raportor Gebhardt, raportoare competentă pe fond, am ajuns la un compromis. Lucrurile stau destul de clar, chiar dacă multe state membre nu au avut timp să pună în aplicare toate competențele uh, puse în uh, stipulată de directiva servicii. Avizul meu este succint pentru că așa se, se întâmplă la Parlamentul European. Uh, nu vă ascund faptul că față de directiva servicii acest aviz este destul de scurt. Trebuie să ne mulțumim cu acest lucru. Consider că Piața internă a serviciilor trebuie să se uh, dezvolte cu păstrarea modelului social european. E de la sine înțeles. Sper și sperăm cu toții, sperăm că această directivă va avea un impact pozitiv în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și îmbunătățirii, îmbunătățirea calității și securității serviciilor puse la dispoziție. De altfel, acesta este unul dintre rolurile esențiale ale acestei directive, al acestui uh, raport, pentru a examina transpunerea și Uh, punerea în aplicare a acestei directive a serviciilor și cum a uh, îmbunătățit calitatea serviciilor furnizate. Aș dori să mai fac câteva adăugiri pentru că de când a fost adoptată această directivă privind uh, serviciile, a fost adoptat tratatul de la Lisabona și um, nu o să uh, tratez toate pozițiile, dar la articolele 3, la articolul 9, la articolul 14 din tratatul uh, privind funcționarea Uniunii Europene, la protocolul numărul 26, figurează prevederi cu privire la adoptarea acestei uh, directive privind serviciile. Vă reamintesc că această directivă a lăsat deoparte din sfera sa de aplicare anumite Uh, servicii, serviciile de interes general neeconomice, serviciile de îngrijire medicală. Majoritatea serviciilor sociale erau uh, câteva uh, zone de umbră și adaug și faptul că directiva nu se aplică nici dreptului muncii și nu afectează nici legislația statelor membre în materie de securitate socială. Consider și e unul dintre aliniatele care sunt importante pentru mine. Considerăm că în Uniunea Europeană lipsește acea faimoasă directivă care să explice cu adevărat în ce constau serviciile economice de interes general să ne explice care sunt serviciile care pot fi finanțate, care nu pot fi finanțate, care sunt serviciile sociale, care sunt economice, care e dreptul care se aplică și cum stă legislația statelor membre în ce privește servicii de interes general. Punctul 5. Instituirea ghișeelor unice nu figurează aceste ghișee în toate statele pentru a explica felul în care ar trebui să procedăm, cum ar trebui să facem această liberalizare a uh, serviciilor. Și uh, în conformitate cu articolul articolul 150 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, invit Comitetul pentru Ocuparea Forței de Muncă să redacteze un raport periodic privind efectele punerii în aplicare a acestei directive, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. Iată, mai avem uh, foarte multe de făcut. Am mare încredere în spiritul de compromis uh, uh și de uh, muncă al doamnei Gebhard. Cred că mai avem încă multe de făcut pentru a ne asigura că compromisul adoptat în urmă cu câțiva ani va fi îmbunătățit îmbunătățit în urma noilor experiențe uh, și uh, folosindu-ne de competențele deja în vigoare și creând locuri de muncă și sprijinindu-i pe consumator. Vă mulțumesc! Domnul Christensen. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru munca sa excelentă. Cred că acest proiect este foarte bun. Însă, cred totuși că persistă o serie de aspecte aspecte încă neelaborate uh, și numele grupului socialiștilor și democratilor o să fac uh, câteva amendamente. E un subiect foarte sensibil și mai ales în ceea ce privește punctul 4, la care raportoarea menționează faptul că e nevoie de o directivă care să clarifice uh, conceptele. Cred că e foarte important să contactăm și statele membre pentru a vedea cum această directivă privind serviciile a fost uh, transpusă, cum a fost pusă în aplicare de fapt, toate statele membre, în mod normal, au pus în aplicare această directivă și trebuie totuși să subliniem că 12 state membre nu au transpus în totalitate această directivă. E o situație pe care nu o putem uh, accepta pentru cetățenii acestei uh, state membre. De asemenea, nici pentru statele membre care au uh, aplicat pe deplin această directivă, această situație nu poate fi tolerată. Deci, aceste state codașe ar trebui să depună eforturi pentru a ajunge din urmă statele care au aplicat directiva. Uh, susțin și punctul 5 și consider că toate statele membre ar trebui să aibă cel puțin un centru dotat uh, de mijloace electronice pentru ca cetățenii să poată să se informeze în legătură cu această temă. Cred de asemenea că ar trebui să solicităm un raport periodic. Sunt de acord cu raportoarea pe această temă și aș fi și pentru o subliniere a acestui articol, deci ar fi bine să solicităm întocmirea anuală a unui uh, raport și ar trebui să încurajăm analiza din fiecare stat uh, membru pentru a putea face comparații între statele membre. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Turinen și apoi doamna Markin. Ja, tak for ordet. Øh, fru jeg taler også. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu iau cuvântul uh, în limba daneză, ca și Ole, ca antevorbitorul meu, vom încerca să nu mergem prea repede. Aș dori să spun că am urmărit uh, această temă cu mare interes de când uh, am devenit deputată europeană. A fost una dintre dezbaterile cele mai importante care au avut loc la uh, pe, pe această temă în uh, Danemarca și uh, e o dezbatere pe care o urmăresc de mult timp. Trebuie acum să iau poziție, mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare. E un aspect foarte important. E indispensabil ca această directivă să fie și pusă în aplicare, nu ajunge doar să discutăm pe fond. Uh, în ceea ce privește punerea în aplicare, aș dori să mulțumesc uh, raportorului. Acest, uh, uh, această, um, acest document este foarte succint, foarte precis, iar noi, verzii, ne declarăm mulțumiți cu aceste propuneri. Aș dori ca Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor competentă în fond ar trebui, deci, ca aceste două comisii să evalueze consecințele pentru ocupare a acestor propuneri. Uh, în această propunere se face legătură cu realitatea. De fapt, ce contează nu e uh, doar uh, din punct de vedere teoretic uh, directiva. Poate că pe plan juridic această directivă pune probleme de transpunere în anumite state membre, de aceea poate că 12 state membre au avut probleme în punerea în aplicare a acestei directive, dar până la urmă se mai pune și problema lucrătorilor detașați cu contracte transfrontaliere. Și cred că ar trebui ca în ceea ce privește detașarea lucrătorilor, care este strâns legată de această directivă. Să nu uităm că uh, această uh, situație a lucrătorilor detașați nu a fost încă soluționată. Un al doilea aspect, așa cum a spus și vorbitorul din partea social, socialiștilor și democraților, Cred că ar trebui să consolidăm, nu, nu sunt sigură dacă e vorba de punctul 5, încă 5, însă este vorba de propunerea privind uh, prezentarea de către Comisia unui uh, studiu de impact privind consecințele sociale. Ar trebui ca anual fiecare stat membru uh, situația din fiecare stat membru să fie uh, analizată, mai ales în ceea ce privește ocuparea. Punctul patru, Punctul patru ne pune cele mai mari probleme. Trebuie să definim în mod clar serviciile sociale de interes general. Înțeleg în ce constă acest concept, sunt de acord că există foarte multe zone de umbră, sunt multe confuzii încă care persistă, însă dacă am înțeles bine ce a spus domnul comisar Barnier, se dorește crearea unei piețe unice a serviciilor sociale, ceea ce înseamnă Mă întreb dacă latura socială va figura în această piață unică a serviciilor economice. Trebuie să uh, vedem ce înțelege prin această afirmație, domnul Barnier. Însă, în orice caz, e clar că anumite domenii, anumite servicii nu ar trebui să facă obiectul concurenței. Cred că cu toții putem să fim de acord uh, pe această temă. Există o definiție care ne-ar putea permite să protejăm anumite domenii, însă nu ar trebui să avem nicio uh, definiție prea strictă și nu ar trebui ca statele membre să nu aibă posibilitatea să protejeze și alte domenii în cadrul serviciilor sociale. Cred că ar trebui să discutăm mai ales aceste aspecte, dar în orice caz ar fi bine să evităm confuzia. Și apoi aș dori să știu și ce pregătește Comisia în acest domeniu. Iată cele trei observații pe care doream eu să le fac. Deci, în primul rând, problema lucrătorilor detașați e o situație specială care încă nu a fost uh, soluționată. Trebuie să solicităm un, uh, un studiu de impact uh, din partea Comisiei și apoi ar trebui să se facă ceva și pentru a i ocroti sau pentru a ocroti pentru a proteja serviciile sociale la punctul 3. Uh, iată mesajul din partea verzilor. Vă mulțumesc pentru acest uh, proiect și un ultim aspect în calitate de membru al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, uh, aș dori să spun că acest aviz pe care îl publicăm noi ar trebui să fie foarte puternic și din experiență aș putea să spun că că câteodată avem tendința să ne uh, axăm uh, în mod uh, îngust doar pe aspectele economice, ca și când latura economică ar fi singura abordare posibilă. Nu, cred că ar trebui să ținem cont și de consecințele asupra lucrătorilor, asupra oamenilor care lucrează. Încă o dată, mulțumesc pentru acest document excelent. Mulțumesc, doamna Harkin și apoi domnul Proințias de Rosa. Thank you, uh, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc în primul rând uh, raportorului pentru munca excelentă depusă. O observație generală. Mie mi se pare că că este nevoie ca această directivă să fie mai bine implementată. 12 state membre nu au implementat această um, directivă și acest aspect este foarte important în contextul acestei crize economice. În ceea ce privește punctul 2, în lumina noului uh, tratat, um, acest articol trebuie reinterpretat. În ceea ce privește punctul 4, um, există aspecte care trebuie clarificate în ceea ce dovește domeniul de uh, aplicare al acestei uh, directive. Poate vom obține mai multe detalii în acest domeniu pentru a înțelege anume ce se întâmplă și care este impactul uh, asupra restului paragrafului. De aceea am uh, făcut notă de comentariul colegii mele din partea ecologistilor, uh, în ceea ce privește definițiile, unele dintre ele poate prea limitate, de aceea cred că avem nevoie de definiții clare. În ceea ce privește punctul 5 cu ghișele unice, după um, informațiile pe care le am eu de, de la Comisia care se ocupă de competitivitate, um, Comisia încă nu are o poziție clară. Și eu sunt de acord cu ideea că uh, aceste probleme ale muncitorilor trebuie uh, adresate. În ceea ce privește punctul 6, Cred că trebuie să analizăm uh, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ situația ocupării forțelor de uh, ocuparea locurilor de muncă. Și am transmis poziția noastră foarte clar domnului comisar uh, Barnier. Doresc să mulțumesc pentru acest afiz și îl sprijinim poate cu câteva schimbări minore. Vă mulțumesc. Da, uh, vă mulțumesc. O să încerc să nu repet lucrurile deja spuse și cu care sunt de acord. Aș trebui să mă concentrez mai ales asupra punctului 4. Uh, Ar trebui să nu uităm că directiva referitoare la servicii a fost o directivă foarte importantă pentru acest Parlament. Parlamentul și-a impus punctul uh, de vedere asupra naturii Um, pieței unice și am pus acest punct de vedere față de Comisie și um, Consiliu. și um, poziția Parlamentului uh, a fost uh, în poziția în susținerea poziția Parlamentului doamna Ebhat a avut un rol foarte important și cred că este important să ținem minte că zonele care au fost excluse din această directivă uh, a fost uh, zone în care uh, cetățenii și-au exprimat uh, îngrijorările. Nu și-au dorit ca în aceste zone considerentele legate de piața liberă să fie cele mai importante. Și aici intervine aspectul implementării acestei directive și cum a fost implementată acest, această directivă. Și este adevărat, 12 state membre încă nu au implementat-o. Uh, Așadar, nu știm cum funcționează această directivă în, în uh, practică, în viața reală. Din punctul de vedere al meu, ca raportor în această comisie, sper că vom avea o dezbatere la sfârșitul acestui an. Ar trebui să nu uităm că președinția belgiană va organiza un forum despre um, serviciile sociale la sfârșitul lunii octombrie. Și um, după părerea mea, acest forum este foarte important despre lucrurile pe care uh, le do- ni le dorim pe viitor. De aceea cred că este important ca din momentul în care această directivă a fost uh, aprobată, um, trebuie să ținem seama și de noua situație um, creată ca urmare a adoptării tratatului de la Lisabona. De exemplu, uh, punctul 14, uh, care se referă la existența unor, unor anumite um, aspecte juridice care se uh, referă la directiva serviciilor. De exemplu, articolul 14 se referă la reglementarea acestui aspect și cred că este important să corectăm uh, acest aspect. Este important uh, așadar să nu se, să nu se uh, restricționeze în, în funcție de compromisul la care se ajunge, la care se ajunge între Comisie și Parlament, să nu se restrângă doar la statele membre. Uh, important este să existe un cadru care să echilibreze uh, cerințele pieței uh, libere și uh, aspectele sociale, așa cum se cere acest lucru în articolul 3 și articolul 9 și în protocolul 26. De asemenea, nu trebuie să uităm de Carta Drepturilor Omului, care oferă cetățenilor diferite drepturi. Așadar, doresc să subliniez din nou că este vorba de o contribuție importantă din partea uh, Parlamentului um, asupra lucrurilor care au fost realizate deja în urmă cu câțiva ani în ceea ce privește acest domeniu al serviciilor. Motivul pentru care anumite zone sunt excluse în această directivă este că au existat îngrijorări în cadrul uh, cetățenilor în aceste domeniu și um, toate, um, toți membrii uh, parlamentelor naționale în statele membre au ratificat tratatul de la Lisabona și au arătat în mod foarte clar că aspectele sociale în Europa uh, trebuie să fie importante. După părerea mea, avem astfel o altă perspectivă diferită de cea anterioară existenței tratatului de la Lisabona, când a fost uh, implementată această directivă. În uh, final, Aș dori să atrag atenția că am uh, avut deja o inițiativă asupra uh, acestui domeniu al serviciilor. Mi-am dorit o întrebare cu răspuns oral pentru a doua sesiune plenară din septembrie pentru a obține un răspuns din partea comisarului Andor. Ideea este de a dacă există un grup uh, de lucru asemănător grupului de lucru care se ocupă de responsabilitatea socială a uh, diferitor corporațiilor. Ideea este de a vedea cum putem uh, reconcilia um, baza socială și cu baza juridică care ne oferă noul tratat de la Lisabona. Cum poate exista o, o asemenea uh, colaborare între mai mulți uh, actori pe, uh, din acest domeniu? putem găsi un asemenea mecanism care să poată rezolva aceste conflicte existente într-un mod uh, proactiv. Și uh, Aș aprecia dacă această propunere va fi uh, sprijinită. Vă mulțumesc. Merci beaucoup, euh, Madame Figueredo. Mulțumesc, doamna Figueredo. Și apoi doamna Eslovjevska, doamna Figueredo. Președinte, în eh, relação a esta questão... Eh, mulțumesc, doamnă președinte. În legătură cu subiectul uh, pe care îl discutăm, Aș dori să spun că nu știu dacă întârzierea în aplicarea directivei în 12 state membre este un lucru rău. În anumite cazuri ar putea fi chiar un lucru bun, pentru că poate e vorba despre țări cu situații complicate din punct de vedere economic, în care o liberalizare așa cum este ea prevăzută de directivă, ar putea duce la înrăutățirea situației șomajului. Deci, iată, există dubii în legătură cu lipsa de aplicare a directivei în 12 state membre. Bineînțeles, acest lucru înseamnă și că trebuie să ca lucrurile să fie mai clare, să știm din ce motive anumite state membre nu au aplicat directiva. Deci trebuie să facem un adevărat studiu de impact al aplicării acestei directive în țările și în țările în care se aplică deja directiva. Și după părerea mea, situația va arăta foarte diferit de la o țară membră la alta pentru că va depinde de situația economică și socială am impresia că impactul ar risca să fie cu adevărat negativ uh, în anumite state membre, în ciuda modificărilor făcute de Parlament. Și ținând cont uh, și de opiniile, avizele, manifestările, manifestațiile care au avut loc chiar uh, la Parlamentul de la Strasburg. Aș dori să subliniez Am anumite preocupări în legătură cu aspectele cele mai problematice când e vorba de clarificarea limitelor directivei. După părerea mea, există dificultăți care ar putea apărea în anumite sectoare. Și mă alătur dubiilor exprimate de raportor. În fine, după părerea mea, este important să se facă un studiu, un follow-up clar în legătură cu ce se întâmplă pentru a încerca a putea apoi să formulăm sau să reformulăm avize în legătură cu această directivă și aplicarea sa. Mulțumesc! Madame Jaslovska. pani przewodnicząca! w dyskusji nad raportem dotyczącym wdrażania dyrektywy Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește această discuție în legătură cu directiva servicii, pentru servicii vorbim deseori despre aspectul calitativ și aspectul cantitativ. Dar dacă trebuie să facem cu adevărat o astfel de evaluare, cred că trebuie să adoptăm criterii foarte clare, univoce și care să includă și elemente exante, pentru că în momentul în care se pregătea această directivă, situația economică și socială a statelor noastre a fost foarte diferită de decât uh, situația din momentul în care a fost adoptată directiva și de momentul actual. Aș dori să mai adaug faptul că Comisia IMCO organizează pe 29 septembrie un atelier la care se vor prezenta rezultatele unei analize a aplicării directivei în diferite state membre. Această analiză a fost realizată de o societate independentă, de o firmă independentă și din, dacă bine am înțeles, avizul de la IMCO se va baza în mare parte pe rezultatul acestui studiu prezentat la atelier. Deci aș propune să amânăm avizul nostru până atunci. Eu aș dori să fac trei observații. Mai întâi vreau să mulțumesc raportorului pentru contribuție. Uh, și știu că atunci când suntem raportori pentru aviz, nu este simplu să spunem tot ce avem de spus, având în vedere complexitatea situației. Eu cred că la punctul 1 analiza rezultatele acestei, rezultatele acestor directive în ceea ce privește crearea de locuri de muncă, cred că trebuie să dăm dovadă de discernământ. Cred că nimeni în această comisie nu se poate bucura de locuri de muncă create în orice fel sau în orice condiții când se creează locuri de muncă în Europa, aceste locuri de muncă trebuie să respecte spiritul uh, lucrărilor uh, Organizației Internaționale a Muncii pentru condiții uh, de muncă decente și locuri de muncă durabile. Pentru că un lucru important în momentul negocierii acestei directive a fost chestiunile legate de dumpingul social sau crearea de locuri de muncă de proastă calitate, precare. Deci trebuie să se regășească și aici aceste aspecte. Trebuie să adăugăm, deci, o referire la noțiunea de muncă decentă, așa cum a fost ea ă, definită de Organizația Internațională a Muncii și să adăugăm conceptul de locuri de muncă durabile. Să indicăm că impactul pozitiv în ceea ce privește crearea de locuri de muncă trebuie să satisfacă și anumite condiții, dintre care o parte sunt definite de directiva însăși, dar o altă parte uh, depinde de condițiile de aplicare din diferitele state membre și examinarea acestor condiții de aplicare va permite să ne dăm seama exact care este situația astăzi. Și un ultim aspect, cred că trebuie să facem referire la importanța redeschiderii negocierilor pentru directiva privind detașarea lucrătorilor, pentru că face parte din aplicarea armonioasă a acestei directive. Iată cam ce propuneri am dorit să fac. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Dacă nu, dau cuvântul doamnei Martin Prat în numele Direcției Generale Markt din Comisie pentru observații. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Uh, da, aș dori să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat, ați dat ocazia Comisiei să ia cuvântul. Doresc să-i mulțumesc și domnului raportor, domnul Benhamias, pentru uh, proiectul de aviz. Uh, pentru Comisia este foarte important să știm că ne putem, că putem conta pe sprijinul Parlamentului European de a menține o presiune pe, asupra statelor membre pentru că acestea să pună în aplicare această directivă. Cred că, într-adevăr, avem în spate negocieri foarte complicate și avem acum în față un instrument legal care, dacă uh, ar fi implementat așa cum trebuie de, de statele membre, um, ar fi în avantajul um, tuturor. Cuno- cunoașteți cu toții uh, cifrele. Știți că sectorul uh, serviciilor reprezintă 75% din produsul intern brut al Uniunii Europene și um, reprezintă 70% din locurile de muncă. În ultimii ani, tendința a fost ca sectorul de servicii să fie un sector care creează locuri de muncă în Uniunea Europeană. Dacă ținem seama și de faptul că sectorul serviciilor, pe lângă uh, sectorul de construcții, a reușit să depășească relativ bine criza economică, ne putem da seama cât de important este să ne asigurăm că exploatăm la maxim potențialul pieței interne um, în, uh, în ceea ce privește servicii. Și acest lucru este important atât uh, pentru întreprinderile mici și mijlocii, cât și pentru cetățenii care sunt, acti- care sunt activi în acest uh, sector. Unii dintre dumneavoastră v-ați exprimat uh, îngrijorările în ceea ce privește uh, implementarea acestei uh, directive. Uh, acest lucru a fost afirmat de domnul uh, raportor, de domnul Christensen, domnul Harkin și alții și aș dori să vă spun acum în ce situație ne aflăm. Au existat, uh, s-au manifestat progrese în ceea ce privește implementarea și acest lucru se datorează uh, parțial și faptului că din partea Comisiei au existat presiuni asupra statelor membre și în plus uh, și Consiliul s-a, s-a supus uh, asupra unor autopresiuni și și din partea Parlamentului au venit asemenea presiuni. Astăzi s-a afirmat faptul că 12 state membre nu au implementat această directivă și această cifră nu mai este actuală. Desigur, este vorba de un proces complex, această implementare Însă, în ceea ce privește aspectele principale, statele membre au trebuit să implementeze o legislație orizontală pentru a asigura un cadru uh, pentru această directivă. Există deja uh, 25 de state uh, care au finalizat munca în acest, uh, din acest punct de vedere. Așadar, mai există doar două state în care mai trebuie uh, Scuzați, am făcut o, o greșeală. Este vorba de 24 de state care au adoptat uh, un asemenea cadru. Trei în trei mai există lucruri care trebuie adoptate. În ceea ce privește uh, modificările care trebuie introduse, um, nu doar în ceea ce privește domeniul ori- orizontal, munca aproape este finalizată în 21 uh, de state membre. Și um, dacă vă gândiți la ce volum de muncă uh, a creat, a fost creat în aceste state membre, um, de exemplu, au, au, trebuit, mod, au trebuit să fie modificate 100 de acte legislative. Comisia laudă aceste eforturi și um, însă cred că dacă continuăm să exercităm aceste presiuni, vom avea un rezultat satisfăcător uh, cât mai curând. Și în aceeași uh, situație este adevărată și în ce privește ghișeele unice. Aceste uh, ghișee, în cele din urmă, uh, vor uh, trebui să devină un fel de puncte de informare electronice unde diferitele uh, întreprinderi și cetățeni pot uh, um, obține informații uh, utile și asemenea centre există deja în 20 de state. Desigur, Comisia nu afirmă că munca este finalizată, trebuie să menținem această presiune asupra statelor membre să finalizeze și să îmbunătățească lucrurile deja făcute. Însă, cred că este important să subliniem uh, și faptul că um, volumul uh, de muncă depus de statele membre este unul important. Un alt aspect în cadrul uh, muncii de implementare um, a existat uh, o prea puțină uh, dezbatere. Acest proces s-a desfășurat într-o, într-un mod practic. Statele membre au discutat, parlamentele naționale au discutat și nu au existat foarte multe probleme două aspecte care sunt amintite în uh, raportul domnului Benhabias. În primul rând, importanța ghișeelor unice și uh, extinderea informațiilor puse, puse la dispoziție de asemenea um, de, de aceste ghișe. Comisia este de acord cu poziția raportorului. În momentul um, în care aceste ghișe unice fun- funcționează, um, statele membre trebuie să înceapă să, să încerce să faciliteze transformarea informațiilor pentru a crea uh, noi locuri de muncă. Pentru aceasta trebuie să existe informații care nu sunt legate direct de servicii, de directiva uh, legate de servicii. Uh, de exemplu, uh, există anumite aspecte care nu sunt legate de aceste de uh, servicii, uh, impozite și taxa pe valoare adăugată, de exemplu. Și cred că ar fi bine să existe mai multe informații oferite de aceste ghișe unice în ceea ce privește efectele asupra um, locurilor de, mun- de muncă, calitatea locurilor de muncă este un aspect foarte important. Nu trebuie să să uităm uh, un lucru. Avem nevoie de timp pentru uh, pentru ca schimbările uh, structurale să fie uh, schimb, schimbările structurale care sunt adoptate de statele membre să se manifeste în economia um, reală. Schimbările um, legislative uh, trebuie să se manifeste apoi și în economia reală. Și între aceste schimbări, desigur, este nevoie de o perioadă de timp schimbările legislative nu își vor uh, manifesta efectele în mod uh, imediat. De aceea cred că ar fi bine să așteptăm puțin, să vedem uh, care sunt efectele în economia uh, roală, reală. Comisia este, uh, desigur, dispusă să vă ofere toate informațiile despre care aveți nevoie în ceea ce privește implementarea. Uh, Am pus la dispoziție uh, informații uh, comisiilor parlamentare și dacă aveți nevoie de informații uh, specifice pentru pe un anumit uh, subiect, desigur uh, vă vom oferi informațiile de care aveți nevoie. Vă mulțumesc! Um. Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Doamna Harkin, îmi cer scuze. Mulțumesc foarte pe scurt, domnule președinte. În urma intervenției reprezentantei Comisiei, a vorbit de faptul că în 24 de state membre legislația a fost finalizată, însă și că se pare că nu în 12 state membre, dar problema e că uh, cel mai recent uh, document uh, a provenit de la, pe care l-am citit uh, de la Consiliul Competitivitate din 2009. Deci problema cea mai mare e că Um, ar trebui să avem la dispoziție informații actualizate. Nu am timp suficient la dispoziție, dar uh, sunt de acord cu ce spunea colega noastră în legătură cu audierea de la sfârșitul lunii. Ar fi ocazia să uh, privim informații actualizate. Sper ca doamna președinte să ne sprijine în acest demers. Vă mulțumesc. Domnul raportor. Ați spus numele meu? Nu, nu l-am auzit. Mulțumesc tuturor celor care au luat parte la dezbatere. Doamnă președinte, ați reamintit chiar dumneavoastră acest lucru. Am fi putut adăuga încă 100 de articole, uh, ori această directivă privind serviciile vizează competențe foarte vaste, foarte variate, Uh, multe rapoarte din inițiativă au fost uh, publicate la Parlament uh, de la elaborarea acestei directive privind serviciile. Eu nu am constatat niște divergențe de opinii foarte grave. Eu sunt gata să cooperez cu dumneavoastră în mod foarte concret, cu mențiunea că, dacă nu mă înșel, uh, comisia noastră nu trebuie să facă uh, munca doamnei Gebhardt. Nu putem include noi tot ce vrem aici. Nu știu care uh, va fi uh, dimensiunea avizului. Putem uh, să-l facem cât de lung vrem, foarte bine. Bun pentru a reveni la aspectele esențiale, am ascultat și eu cu atenție intervenția reprezentantei Comisiei, se solicită Parlamentului European ajutorul. Eu uh, o rog pe Comisie să ne ajute când venim cu o, solicitare recurentă noi Parlamentul European și grupurile parlamentare, e vorba de punctul patru. Clar, uh, eu sunt gata să ajut Comisia dacă și Comisia e uh, gata să ne ajute pe noi. Am înțeles faptul că uh, Comisia a cooperat cu șefii de stat și de guverne, însă atunci când spuneți că s-au discutat sau s-au evocat foarte puține probleme, în calitate de deputat, aș spune că Uh, foarte multe firme sunt îngrijorate care ne vizitează și care nu știu dacă fac parte din uh, directiva servicii, uh, chiar și reprezentanții din domeniul sanitar sau din domeniul protecției sociale, toată lumea e îngrijorată. Doamne președinte, la punctul 1, da, la punctul 1, nu e vorba de uh, locuri de muncă de orice tip. E vorba de locuri de muncă decente, securizate, durabile. E un amendament, amendament uh, pe care îl preiau, preiau imediat, chiar dacă încă nu am ajuns la amendamente. Doamna Figuerero a plecat. Sunt de acord și cu ea Uh, dacă țările au rămas în urmă, e păcat. Nu sunt de acord pe chestiunile de fond, respectiv că nu cred că problema întârzierea e datorată presiunii sociale. Nu, cred că statele membre au probleme cu mobilizarea tuturor competențelor, a prerogativelor, așa cum spunea și chiar dacă, așa cum spunea doamna reprezentantă de la Comisie, s-a Uh, situația s-a îmbunătățit de la ultimul uh, raport care a fost publicat în urmă cu ceva timp. Doamna Dunheim, v-am ascultat cu mare atenție. În ce privește detașarea lucrătorilor, suntem aici, vorbim de altă directivă. Chiar dacă ea are legătură cu directiva privind serviciile, totuși e vorba de directive diferite, care însă sunt apropiate. Uh, Sigur, atunci când vorbiți de confuzie, da, e adevărat, aceasta este problema directivei privind serviciile. Nu se știe clar ce e un serviciu uh, neeconomic de interes general. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule uh, Proinsias de Rosa. Trebuie să vedem cum economia socială, cooperativele, uh, și uh, uh, sistemele de tip mutuel pot să intre în economia uh, reală, fără a intra într-o uh, economie de tip concurențial. Într-adevăr, e o situație foarte complexă, însă trebuie să ne punem de acord și să vedem cum să sugerăm că există economia de piață și apoi ceea ce se numește în termeni sociali economia socială de piață și cum am putea face ca aceste două tipuri de economie să poată coexista ne bucurăm pentru că Comisia a spus că serviciile în domeniul, în contextul crizei economice financiare au rezistat bine. Știm foarte bine că în aceste cooperative uh, <laughs> îmi pierd ochelarii, știm foarte bine că tocmai în acest context de criză, în aceste sectoare economice, criza nu a fost atât de devastatoare ca în economia de piață tradițională sau uh, în sistemul financiar ireal. Nu o să răspund la toate întrebările, ar fi nevoie de prea mult timp. Eu sunt gata să cooperez cu toată lumea, repet acest lucru. Tot ce am auzit în dezbatere uh, îmi permite să trag concluzia că în această comisie, ca și în precedentul mandat, sperăm să o putem, să o ajutăm pe doamna Gebhardt să publice un compromis îmbunătățit și să se asigure că directiva privind serviciile va uh, ameliora atât perspectivele de ocupare cât și perspectivele economice în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor. Trebuie să stabilim uh, calendarul determinat de numărătoarea inversă a votului Comisiei IMCO, care va vota avizul său în 30 de noiembrie și deci ar trebui să votăm la comisia noastră acest aviz în 8 sau 9 noiembrie. Deci, uita, iată cum arată calendarul. Data limită de depunere amendamentelor, 23 septembrie la prânz. Examinarea amendamentelor 25-26 octombrie, iar votul în 8 sau 9 noiembrie. Minat cu acest punct de pe de zi. Și ajungem la punctul 10 cu privire la Cartea Verde către sisteme europene de pensii adecvate, viabile și sigure în Europa. Poate ar fi bine să invit grupul PPE o să încurajez grupul PPE să se asigure că raportorul din partea PPE uh, sosește pentru discutarea acestui subiect de pe ordinea de zi. Aș fi dorit să îi dau cuvântul întâi, însă având în vedere că lipsește, îi dau cuvântul imediat domnului Fischer, care ne va prezenta în numele Comisiei această carte verde, după care vom îl asculta pe reprezentantul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, domnul Fischer. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-ați oferit-o de a preveni această, de a prezenta această carte verde în comisia dumneavoastră. Este un document foarte important pentru comisie și sperăm ca prin acest document, document să lansăm o dezbatere largă în Europa despre uh, viitorul uh, sistemelor de pensie în uh, Europa. Voi uh, continua în limba engleză, deoarece documentele mele sunt uh, în engleză, însă voi răspunde întrebările poate și în germană. Aș dori să încep aducând aminte de prezentarea uh, președintului Comisiei în fața Parlamentului European, în care a vorbit despre starea Uniunii. Aici a subliniat importanța politicilor legate de pensii pentru uh, comisie. A anunțat uh, de asemenea că în cadrul uh, an, că în anul 2001 uh, vor fi făcute uh, propuneri operaționale în vederea asigurării, adecvării și viabilităților sistemelor de pensii. Anul trecut a avut loc și o, o prezentare în fața Parlamentului, unde a fost subliniată din nou importanța politicilor uh, de pensii. Cartea Verde reprezintă um, un pas în dezvoltarea acestor idei operaționale pentru a, a transforma sistemele de pensii europene în sisteme mai adecvate, mai viabile și mai sigure. Reprezintă așadar uh, un prim pas. Uh, nu este un document în care sunt propuse uh, măsuri politice, ci ridică anumite întrebări. Un alt aspect important în cadrul acestui document este de a Um, depăși nivelul la care se discută despre uh, pensii în uh, cadrul uh, Uniunii Europene. Um, fiecare direcție generală din cadrul Comisiei Europene analizează pensiile dintr-un, dintr-o anumită perspectivă. Desigur, există responsabilități comune și un numitor comun, însă ce ne-am dorit a fost să analizăm uh, pensiile ca drept fiind uh, promisiunile făcute de către state cetățenilor și să vedem cum pot fi respectate aceste uh, promisiuni. De aceea ne-am dorit să avem o abordare holistică, o abordare cât mai largă în cadrul căreia să analizăm uh, diferitele instrumente pe care le avem uh, la dispoziție pentru a asigura aceste aspectele ale uh, siguranței sistemelor de pensii. Domnul comisar Andor a pregătit această carte verde împreună cu domnul Barnier și domnul Ren. Desigur, au fost și alții implicați în elaborarea acestui text. Și au, fost, au participat mai mulți actori în acest uh, proces. Sper că am avut succes în uh, abordarea noastră holistică și acum voi trece la prezentarea aspectelor uh, principale și a întrebărilor principale din acest text. Inițial uh, analizăm um, fundalul și provocările cu care se confruntă acum sistemele de pensii în acest moment. Există trei aspecte principale. Primul uh, îl reprezintă istoria. Din punct de vedere istoric, ne aflăm într-o într-o perioadă în care um, oamenii trăiesc din ce în ce mai uh, mult și, pe de altă parte, uh, oamenii lucrează din ce în ce mai uh, puțin. Există o diferență de între 8 și uh, 10 ani. Speranța de viață a crescut cu între 5 și 10 ani și perioada activă a unei persoane a scăzut în același timp. În anumite state membre au fost efectuate reforme pentru a corecta această, acest dezechilibru. O altă presiune um, se referă la uh, situația uh, demografică. Au existat mai multe rapoarte care se referă la acest aspect. Uh, în cele din urmă cred că vom fi martorii unei uh, scăderi democratice, însă acest lucru nu înseamnă că um, scade și numărul celor care sunt uh, activi. De, de exemplu, în anumite state membre, numărul femeilor active uh, crește, însă uh, demografia începe să devină o problemă reală pentru uh, sistemele de pensii. În ceea ce în ceea ce privește criza financiară, aceasta cred că a, a transmis, a fost un semnal de alarmă, în primul rând, pentru uh, schemele de pensii um, capitalizate. Unii au crezut că aceste sisteme de pensii capitalizate ar putea fi o soluție la soluțiile tradiționale din Europa, însă, în mod clar, uh, criza economică și financiară ne-a demonstrat că lucrurile nu sunt atât de simple și sistemele capitalizate au fost uh, supuse unor presiuni foarte mari în cadrul uh, crizei uh, financiare și uh, trebuie să ținem cont de mai multe aspecte în acest punct de vedere. Și uh, și, și uh, pensiile uh, tradiționale au fost însă afectate de uh, criza um, economică, sistemele fiind finanțate prin repartiție. Este vorba de sistemul prin care contribuțiile actuale finanțează beneficiile actuale. Am identificat așadar niște tendințe majore Însă și un alt uh, aspect pe care dorim să subliniem în cadrul acestei uh, prezentări. Ce s-a întâmplat cu uh, reformele elaborate de anumite state membre? Aceste reforme, desigur, au influențat beneficiile Reformele ne-au adus în situația în care um, după, un, uh, după mai mulți ani de uh, contribuții la, într-un sistem de pensii, uh, beneficiile au scăzut. Situația, desigur, este diferită în statele membre, însă există un impact considerabil asupra ceea ce noi numim adecvare. Și, desigur, acest aspect a fost important în cadrul Uh, acestei cărți verzi. Nu uh, există un uh, singur aspect al adecvării și a viabilității unui sistem. Cred că uh, un sistem uh, un, un sistem uh, perfect ar fi unul uh, echilibrat. Statele membre cred că trebuie să recurgă la anumite uh, schimbări care vor duce la presiune asupra aspectelor, aspectelor de viabilitate ale sistemului. Cred că beneficiile sunt importante și acest lucru este subliniat și în cadrul cărții verzi. Aș dori apoi să mai uh, evoc problema întrebărilor pe care le adresăm în uh, Cartea Verde. Mai există un aspect al guvernanței politicilor europene în acest domeniu, voi reveni la sfârșit. Apoi uh, avem trei, uh, pa, trei domenii de, în care există întrebări. Primul dintre ele, probleme strategice, E clar că trebuie să fim sinceri, e vorba de probleme care nu sunt de competența Uniunii Europene. Multe dintre ele sunt de competența statelor membre. Deci, când ne uităm la aceste patru întrebări strategice, ne dăm seama nu numai care este abordarea strategică care trebuie adoptată, însă putem să vedem, să ne întrebăm și care este contribuția pe care UE o poate aduce. Am participat la conferința președinției belgiene de la Liege și e doar un exemplu pe care vi-l dau. La prima întrebare legată de rolul Uniunii Europene s-a discutat foarte mult dacă nu ar trebui să existe ceva principii europene, poate nu neapărat norme europene, ci principii europene nu neapărat în ceea ce privește uh, o, o pensie minimă, ci cerințe minime pentru acordarea pensiei. Sigur că situația diferă de la un stat membru la altul, însă e doar un exemplu pentru această întrebare uh, dublă, cu două aspecte pe care o uh, punem aici, uh, cum poate să-și aducă o contribuție a Uniunii Europeană și problemele de strategie. Apoi, cum putem ajuta statele membre la fel cum putem să echilibra timpul pe care uh, cetățenii îi vor, uh, îl vor uh, petrece în câmpul munții și apoi la uh, pensie și apoi să avem niște mecanisme de uh, ajustare semi-automată, să se facă, de exemplu, schimbări în ceea ce privește vârsta de pensionare, Întrebarea care se pune este încă o dată care ar putea fi rolul Uniunii Europene în acest domeniu și apoi o a patra întrebare generală legătură cu ocuparea, pentru că sigur că Comisia este conștientă de faptul că Reformarea legislației cu privire la pensionare e importantă pentru că astfel transmitem semnale societății, angajatorilor și lucrătorilor, dar nu e suficient politica de pensii trebuie să fie uh, susținută de politici de ocupare adecvate și apoi am mai menționat și alte aspecte, de exemplu calitatea muncii, condițiile de muncă, ajustarea condițiilor de muncă pentru persoanele care lucrează mai mult. Nu intru în prea multe detalii pentru că dacă nu risc să vorbesc prea mult. Deci iată a patra întrebare, cea privind legătura. Apoi, mai există o uh, a doua zonă care se referă la mobilitate și mobilitatea este privită în două moduri. În primul rând, mobilitatea uh, fondurilor de pensii. Trebuie să sprijinim mobilitatea lucrătorilor și a pensionarilor, să luăm un exemplu trebuie să aibă la dispoziție fonduri de pensii transfrontaliere și apoi să ne punem și întrebări în legătură cu regulamentele pe care să le promulgăm, promulgăm și apoi un al doilea aspect care vă este familiar, cum ne putem asigura că drepturile la, de pensii dobândite sunt uh, mobile în uh, cazul uh, cetățenilor care pleacă în alt stat membru și sperăm să primim consultare în acest uh, proces, să vedem cum putem să mobilizăm directiva privind uh, portabilitatea care este încă blocată la Consiliu. Și știu că este un subiect foarte important pentru această comisie și pentru Parlament în general. Parlamentul a dat câteva indicații în legătură cu direcția pe care ar trebui să o urmăm, însă, din păcate, nu s-au înregistrat progrese la Consiliu. Deci vom uh, pune Uh, întrebări și în acest domeniu și, în fine, mai există și un set de întrebări cu privire la uh, siguranța pensiilor și cred că aici ne putem baza pe experiența dobândită, mai ales în contextul crizei financiare. Nu voi trece în revistă toate chestiunile specifice legate de acest domeniu. Aș dori să fac câteva observații doar Prima dintre ele, sistemele de pensii sunt foarte diferite, uh, mai ales în ce privește finanțarea. Unele de, dintre ele sunt reglementate la nivel european, altele deloc, unele sunt puțin reglementate. Deci întrebarea care se pune e dacă ar trebui să nu avem un sistem nu neapărat uh, armonizat, dar mă întreb dacă nu ar trebui să avem o armonizare mai sistematică a diverselor sisteme de pensii, mai ales uh, cele care se bazează pe uh, finanțare la nivel european. Și în acest context, Cartea Verde ne reamintește și în legătură cu angajamentul făcut de G20 în acest domeniu. O, un al doilea aspect. Dacă ne uităm la finanțarea pensiilor din perspectiva omului de rând, mă pun și eu în această categorie, care nu înțelege neapărat cele 20, 40, 50 de sisteme de economii sau de pensii pe care le are la dispoziție, chiar dacă unii dintre noi sunt uh, economiști și poate chiar nici ei nu înțeleg toate produsele de pe piață. Deci, mă întreb dacă nu ar trebui să echilibrăm mai bine uh, riscul, securitatea și gradul de disponibilitate al acestor scheme și, încă o dată, întrebarea este care ar trebui să fie rolul Uniunii Europene. Pentru că, până la urmă, e vorba de produse europene sau potențial europene. Oare nu se așteaptă oamenii ca Europa să intervine în acest domeniu, având în vedere toate dezbaterile pe care le-am avut cu privire la uh, criza financiară și piețele financiare? Și apoi o altă chestiune specifică care este legată de apariția acestor scheme de contribuții definite pe piață, e scheme în care riscul este, revine uh, cetățenilor. Deci ar trebui să avem o echilibru, un echilibru între uh, riscul risc pentru, uh, uh, pentru pe, pentru cetățean și securitate. Dacă riscul este asumat de către angajator, sigur că problema se pune altfel. Dar apar tot felul de probleme legate de uh, sistemele de uh, beneficii. O, o problemă foarte cunoscută este cea legată de Solvency 2, solve, Solvabilitate 2 ne întrebăm dacă rolul pe care Parlamentul European și la uh, Uniunea Europeană și l-a rugat în legătură cu asigurările, cu asigurătorii, ar trebui să se aplice și în cadrul sistemelor sau fondurilor de pensii. Poate că nu ar fi opțiunea cea mai bună. Uh, sigur că așteptăm cu mare nerăbdare să aflăm care este poziția dumneavoastră pe această temă. Și o chestiune specifică, la fel de importantă, care v-a ocupat atenția, este cea a uh, insolvabilității angajatorului. Nu e o situație care se uh, întâmplă în fiecare zi, dar se mai întâmplă în 2008-2009 au apărut astfel de situații în statele membre. Ce se întâmplă dacă angajatorul care a garantat uh, o, o, o, un tip de pensie ocupațională devine insolvabil? Ce se întâmplă și cine intervine? Aș, trebui, ar, aș dori să închei acest punct cu alte aspecte mai uh, care au apărut recent în dezbatere și care se leagă de situația în care riscul îi revine mai mult cetățeanului. E tot ce e legat de informații și uh, schemele de uh, insolvabilitate. E, ne aflăm într-o situație în care un cetățean se confruntă cu mai multe uh, scheme de pensii care au ca punct comun faptul că riscul îi revine lui. Deci nici, niciun fel de angajator, poate există câteva garanții de stat, însă în orice caz statul nu garantează total, care este uh, informația minimă pe, de care are cineva nevoie pentru a adopta o decizie informată și dacă există opțiunile uh, by default, adică opțiunile cât de cât sigure. Se pare că nu există, acest sistem nu există în toate țările, dar există în câteva state membre. Aș dori să spun că una dintre uh, întrebările uh, subliminare care nu este uh, uh, formulată uh, în Cartea Verde, dar care e sugerată, e următoarea. Ar trebui să acceptăm că toți banii pe care cineva îi primește se numește pensie. Da, așa e acum vorbim de pensii și uh, sistemele fiscale ale statelor membre promovează această denumire? Chiar dacă nu se oferă aspectul cel mai tipic pentru o pensie, o plată regulată până la sfârșitul vieții. Care e Persia? Pentru cetățeanul de rând ar trebui să știe ce primește de la pensionare până la moarte, dacă e vorba de o plată regulată există uh, forme de pensii care nu uh, întrunesc această condiție. Nu știu dacă pot să dau acum un răspuns clar, însă în încheiere aș dori să spun că ultima întrebare vizează guvernanța viitoare a pensiilor și aici întrebarea este foarte deschisă, este foarte vastă. Uh, am fost uh, criticat de acest, uh, în acest sens de către ziariști care spun că suntem mult prea uh, deschiși, însă cred că ar trebui să avem un spirit de dialog care să corespundă cu această abordare holistică, cuprinzătoare. Credem că toți actorii la nivel european ar trebui să se pună la masa dezbaterilor și să aibă un dialog constructiv în ce privește pensiile. Apoi ar trebui să intervină și deci, guvernele și reprezentanții instituțiilor europene ai uh, Consiliului, ECOSOC, Parlamentului, Comisiei, toate instituțiile care au un rol important de jucat. Să nu uităm nici societatea civilă, organizațiile de protecție a consumatorilor. Um, aș dori să mă opresc aici, aș dori să spun că consultarea i-a sfârșit în 15 noiembrie. Sunt conștient de faptul că E o consultare lungă la nivel european, însă e un termen foarte strâns pentru Parlamentul European, însă sperăm să obținem uh, cât mai multe puncte de vedere, poate chiar din partea Comisiei dumneavoastră, poate nu prea târziu, cu respectarea termenului limită, dacă se poate. Comisia dorește să reacționeze, așa cum a spus și președintele. Uh, în ce privește programul de lucru 2011, însă bineînțeles că poziția Parlamentului este foarte importantă și așteptăm cu nerăbdare să vedem care este poziția dumneavoastră. Vă mulțumim. Mulțumesc. Vă propun să acordăm cuvântul uh, celui de-al doilea invitat și apoi vom avea o dezbatere cu deputații. În numele OCDE are cuvântul domnul Whitehouse, pentru a comenta uh, documentul uh, Comisiei, dar și pentru a ne prezenta elemente de reflexie specifice pe care OCD-ul le are la dispoziție și pe care le poate aduce în cadrul acestei dezbateri. Vă rog, aveți cuvântul. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Așa Cred că colegul meu a explicat uh, cum problema pensiilor este împărțită aici la Bruxelles, dar din experiența mea în diferite țări în care am lucrat în jurul lumii și în celelalte organizații internaționale la um, OCDE avem uh, un grup de lucru pentru pensiile private și altul pentru uh, sistemele publice, pentru a acoperi întregul sistem al pensiilor. Deci uh, sprijin ideea de a găsi mecanisme pentru a avea um, un, o imagine generală, pentru a aborda lucrurile um, în întregimea lor pentru că este important să punem în discuție problema veniturilor la vremea bătrâneții pentru toată lumea. Uh, documentul uh, dumneavoastră uh, este unul foarte interesant și stimulant. Se bazează pe durabilitate, siguranță și adecvare. Adecvarea și durabilitatea sunt părți ale, cele două părți ale aceleași monede, să spunem, și dacă pensiile uh, sunt uh, modalitatea um, de a face față uh, sărăciei uh, în, uh, la, la sfârșitul vieții, uh, este evident că cu cât reforma este întârziată, cu atât uh, schimbările vor fi uh, uh, mai brusce și oamenii nu vor putea să ia, să-și ia hotărârile pentru vârsta a treia înainte de vremea pensionării. Deci, pe lângă adecvare și durabilitate, um, cu cât uh, se investește mai mult în pensii, cu atât veniturile respective vor fi adecvate și invers. În document uh, se pun 14 întrebări, nu voi răspunde la toate, dar întrebarea numărul 1 este, ar trebui Uniunea Europeană să definească mai bine conceptul de adecvare? Răspunsul meu este da. Adecvarea poate însemna lucruri foarte diferite pentru diferiți oameni. Unii uh, definesc adecvarea foarte, într-un mod foarte strict, spun că este vorba de săr- dacă sărăcia la uh, bătrânețe uh, nu este un fenomen răspândit, atunci uh, nivelul adecvării este corect. Uh, alții spun că toată lumea trebuie să aibă un venit la bătrânețe. Uh, cu legătură cu venitul din timpul vieții active. Unii spun că trebuie să fie 60% din salariu. Convenția Organism, uh, Organizației Internaționale a Muncii spune că trebuie să fie 40%. O abordare a Comisiei pentru Reforma Pensiilor din Regatul Unit a fost să pune această întrebare oamenilor și oamenii au spus, oamenii cu venituri mari au spus că la pensie doreau practic aceleași venituri ca și când lucreau. Și cei cu venituri mici spuneau că doreau mai mult decât 100% din salariul lor și cei mai bogați spuneau că se vor descurca și cu mai, venituri mai mici decât cele din viața activă. Deci, Uh, definiția adecvării uh, trebuie să fie mai uh, complicată decât doar mm, posibilitatea de a palia sărăcia la vârsta a treia. În ceea ce privește reformele, am grupat țările în patru grupuri uh, în funcție de modul în care um, abordează pensiile uh, cetățenilor. Uh, avem Austria, Germania și Portugalia, Japonia și Turcia din afara Uniunii. Au redus um, practic cu același procent toate tipurile de pensii, fie că e vorba de pensii mari sau pensii mici. Alte țări au făcut o legătură mai strânsă între pensie uh, și salariu din timpul vieții active. E vorba de Ungaria, Italia, Polonia și Slovacia. Deci, uh, practic, uh, au renunțat la anumite elemente de redistribuție. Deci aceste reforme se bazează pe uh, un punct de vedere mai larg în ceea ce privește adecvarea. Deci și nu e vorba doar de redistribuirea veniturilor intergeneraționale. O altă grupă de țări au uh, protejat persoanele cu venituri mici. Finlanda, Franța și Suedia fac parte din această grupă. Și unele țări au sporit pensiile uh, celor cu venituri mai mici. Belgia, Republica Cehă și Regatul Unit. Deci, aceste țări au încercat să scape de uh, aceste două fețe ale aceeași probleme, uh, durabilitate și adecvare, uh, Uh, pentru a ajuta pe cei cu venituri mici în viața activă. Și dacă vedem cum arată situația în toate țările OCDE, uh, Cehia și uh, regatul țărilor de jos au nivelul cel mai scăzut de sărăcie um, la vârsta 3 în Canada și Noua Zeelandă această cifră este și mai scăzută, dar practic toate țările care cheltuiesc puțin cu pensiile, în Republica Cehă e vorba de 7% din venitul național, în Uh, Canada și uh, Noua Zeelandă este 4%. Deci este posibil să se combine uh, procente scăzute de sărăcie la bătrânețe uh, cu uh, procente mici din venitul național pentru pensii. Când vorbim despre adecvare, cred că trebuie să ne gândim și cum definim durabilitatea, pentru că uh, acesta înseamnă diverse lucruri pentru, uh, în funcție de cel care definește conceptul și cred că Bineînțeles, fiecare țară trebuie să poată să alege. Unele doresc ca pensiile să fie mai mari și atunci taxele, contribuțiile pentru pensii trebuie să fie mai mari. Alte țări au alt punct de vedere, deci uh, trebuie să existe vari- variații între diferitele țări. reducerea um, beneficiilor pe viitor au un rol important în obținerea durabilității pentru viitor. Și trebuie să ne um, întrebăm uh, care, deci, care este beneficiul pentru um, adecvare în acest sens. În uh, trecut, uh, sărăcia la vârsta a treia um, era mult mai mare decât uh, până acum, acum 50 de ani se spunea uh, la bătrânețe, cu siguranță multă lume va fi săracă. Acum nu mai este valabil acest lucru. În document se vorbește mult despre um, avansarea vârstei de pensionare și cred că aceasta este modalitatea cea mai puțin dificilă de a ne, ajuta, de a ne ajusta uh, la creșterea speranței de viață. În cele 19 state membre din Uniunea Europeană pentru care avem date, uh, vârsta de pensionare a scăzut uh, până la sfârșitul anilor 90. În 99, uh, um, pentru bărbați, media era de 62,5 și pentru femei 60,8 ani. Apoi, uh, vârsta pensionării a crescut puțin. În anumite țări uh, deja s-au prevăzut legislație pentru uh, creșterea vârstei de pensionare în mai mulți țări. E vorba de 64 de ani, atât pentru bărbați și pentru femei, prevăzută în 2050. Deci, unele țări au legiferat pentru uh, creșterea vârstei de pensionare, dar nu, nu au uh, avansat suficient uh, vârsta pensionării pentru a rezolva problema. Pentru că bărbații vor trăi cu 2 ani în plus uh, până în. Uh, nu, uh, vor percepe pensii cu 2 ani mai mult până în 2050 și femeile cu un an și jumătate. Uh, Uh, creșterea vârstei pensionare, pensionării pentru bărbați în Danemarca și uh, Regatul Unit. În 14 țări, orice modificare a vârstei pensionării uh, nu, sunt, nu este, dacă vor exista, vor fi suficiente pentru a ține pasul cu uh, creșterea speranței de viață. Unele țări au hotărât să nu sporească vârsta pensionării, ci să facă o legătură dintre pensie și speranța de viață. Deci e vorba de ajustări automate uh, în Finlanda, Italia, Portugalia, uh, Germania, Ungaria, Suedia și uh, Slovacia. Deci, în încheiere, aș dori să felicit întreaga echipă pentru redactarea acestui document foarte interesant și sunt foarte curios cum vor reacționa diferiți actori implicați uh, și sper că uh, OCDE-ul va fi implicat în munca analitică pe acest document pe viitor. Mulțumesc! Um... Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru aceste prezentări, ambilor prezentări foarte complete. Vom începe discuția acum. Dau uh, cuvântul doamnei raportor Oimen Reiten mai întâi, chiar dacă pe ordinea de zi acest uh, punct nu uh, figura ca atare, pentru că încă nu am uh, rezolvat uh, conflictul de competențe cu Comisia Econ, nu putem să anunțăm acest lucru în mod oficial, dar doresc să vă aduc aminte că toate grupurile să vor mobiliza pentru ca noi să fim comisia competentă pe fond. Are cuvântul mai întâi doamna Olmen Reuten. Vă rog. Inderdaad dat het heel goed zou zijn wanneer inderdaad in staat. Da, vă mulțumesc, doamna președinte. Cred că ar fi o idee foarte bună dacă v-ați putea asigura că în cadrul acestui uh, dosar uh, aspectul social să fie cel mai important. Aș dori să vă sprijin din acest punct de vedere Desigur, dacă Comisia Econ dorește să prezinte un aviz, uh, nu mă, eu nu mă împotrivesc și cred că toți aici de față uh, ar fi dispuși să colaboreze cu Comisia Econ. Aceasta este prima mea observație. O altă observație se referă, de, se referă la dimensiunea imensă a acestui dosar uh, cu pensiile și, după părerea mea, cred că trebuie să avem mai mult timp la dispoziție pentru a putea discuta. Există diferențe foarte mari între statele membre. De deci aceea aș dori să cer colegilor să încerce să colaboreze cât mai uh, bine și uh, cei care au idei inovative ar trebui să și le prezinte pentru a putea fi integrate în uh, acest ra- raport. Cred că în momentul uh, în care mergem la Comisia Socială nu trebuie să avem uh, idei confuze, ci uh, mi-ar plăcea să există o linie uh, clară din partea uh, Comisiei noastre. Desigur, pensiile au un fundal social și unul financiar. În ceea ce privește aspectul social, nu se pune problema uh, că pensiile sunt foarte importante și că oamenii trebuie să trăiască din aceste pensii, însă și un alt lucru este important, un lucru care pare să fie din ce în ce mai desuitat în zilele noastre, faptul că pensiile uh, trebuie să fie suficient de, de, uh, de mari, acest lucru nu trebuie însă să fie, pentru acest lucru nu trebuie să fie însă responsabilă generația tânără. De exemplu, în România și Bulgaria, unde pentru fiecare pensionar uh, doi, există doar doi muncitori. Acest lucru este incredibil. incredibil. Așadar, cred că trebuie să ne dăm seama că um, nu este sigur că vom avea un asemenea venit pe uh, viitor. Um, trebuie să vedem cum putem construi uh, sisteme pe viitor care să ne asigure uh, pensii uh, decente. În ceea ce privește uh, aspectul uh, bugetar și astfel ajungem și la aspectul uh, monetar. Prima întrebare care se pune este dacă uh, Europa trebuie să se ocupe de această problemă a pensiilor și, după părerea mea, rolul Europei este unul esențial în acest domeniu. Trebuie să ne asigurăm că oamenii pot deveni mai mobili acest lucru înseamnă că cineva poate studia într-o țară, că poate apoi merge în altă țară să lucreze și nu ar trebui să aibă acces doar la uh, sistemele de stat, ci și la sisteme de pensii uh, private. De aceea trebuie să reușim să stabilim niște standarde minime și uh, astfel sprijinind uh, mobilitatea cetățenilor uh, europeni. În al doilea rând, nu doar mobilitatea este importantă, ci trebuie să poți să-ți transferi pensia, pensia pentru care ai făcut economii în mod voluntar, deoarece este vorba de o plată întârziată, este vorba de un salariu care este plătit mai târziu și cred că trebuie să aceste aspecte trebuie să fie importante, portabilitate, uh, mutarea acestor uh, uh, pensii, condiții similare în diferite țări. Desigur, este un aspect social, dar și un aspect bugetar și monetar. Și de ce spun acest lucru? Haideți să Uh, privim 10 ani în, uh, în, uh, în viitor. Dacă ne, ne bazăm doar pe sistemul actual, prin repartizare, pensia nu va fi suficientă și această situație se, fa, se va reflecta asupra monedei, presupun că va fi vorba în 10 ani încă de euro, însă stabilitatea monedei va fi afectată și acest lucru l-am văzut foarte clar în discuțiile pe care le-am avut cu uh, Grecia. Pensiile și salariile au un impact asupra, asupra monedei. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că trebuie să ne punem de acord asupra unui set de valori și de standarde și uh, să vedem cum putem construi sistemele de pensii în jurul acestor valori. Uh, a fost adoptată um, um, o legislație în această um, în luna ianuarie și cred că vom mai avea posibilitatea de a contribui în acest domeniu. De aceea cred că nivelul european este uh, important. Trebuie să colaborăm cu Comisia Socială, nu putem să continuăm să afirmăm că este vorba doar de, un, de o problemă națională, ci acest domeniu are din ce în ce mai multe aspecte internaționale și eu mă bucur să colaborez cu oricine care dorește să își exprime opini, opinia. Vă mulțumesc. Eh, mulțumesc, Tex. Și apoi doamna Turinen. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu sper că Comisia pentru Ocupare va fi competentă uh, în fond, pentru că până la urmă e garanția că vom avea o abordare umană a problemei uh, pensiilor și nu doar o abordare contabilă, așa cum probabil ar uh, face Comisia Econ. Cred că analiza întrebărilor Uh, comisiei, după analiza întrebărilor comisiei, ne dăm seama că se tratează această problemă doar în mod matematic și statistic. Și astfel se fac tot felul de scenarii matematice ca și când ar fi vorba de uh, predicții. A spune astăzi care ar fi rata de dependență între persoanele active și pensionari în 1960 în 2060, își cere scuze oratoarea, ține de un, e un exercițiu pur și simplu forțat, pentru că cei care vor face parte din populația activă din 2060 nu sunt nici măcar născuți încă. Și deci, în anii următori, nu vom avea cum să știm cum va evolua rata natalității. Într-adevăr, astăzi se constată o scădere a ratei natalității, mai ales în noile state membre. Însă, nu suntem în măsură să spunem astăzi dacă e vorba de o scădere durabilă sau doar de o, uh, faptul că primul copil apare mult mai târziu într-o familie, cum s-a întâmplat și în alte state, precum în Franța. Deci, a trage concluzii în legătură cu sistemul de pensii și a ne baza pe aceste uh, proiecții, uh, trebuie uh, să dăm dovadă de prudență, cred. A, apoi, în legătură cu legătura cu ocuparea, cu locurile de muncă și cu viața activă. Doar dacă ne gândim la rata șomajului și la rata ocupării, putem face calcule aproximativ exacte. Dacă ne bazăm pe rata șomajului de astăzi, uh, ne dăm seama că pentru a crește populația activă avem anumite marje de progres al ocupării în rândul tinerilor, al femeilor, al persoanelor vârstnice. Și că ar trebui să prevedem și un scenariu al pensiilor în care să nu excludem posibilitatea șomajului zero. Apoi, în legătură cu această abordare contabilă. dacă ne bazăm doar pe uh, latura salariați, eliminăm ipoteza că pensiile ar putea să se bazeze pe alte surse de finanțare decât cotizațiile sociale sau cotizații care se bazează doar pe salarii. Până în 2060, am putea să uh, anticipăm că o parte din valoarea adăugată și din bogăția creată și-ar putea duce contribuția la sistemul de pensii. E o ipoteză care nu a fost preluată sau de care nu s-a ținut cont în Cartea Verde. Acestea fiind spuse, una dintre criticile majore pe care aș face uh, acestei cărți FES e că are o abordare care se bazează doar pe speranța de viață și cu vârsta, pe vârsta de pensionare pentru că Comisia OPN, care a introdus în rapoarte, diverse rapoarte, ideea de cicluri de viață activă, ar trebui să nu se mai bazeze doar pe această abordare legată de vârsta de pensionare, ci ar trebui să abordeze problema pensiilor și a veniturilor legate de pensii Uh, având o viziune globală a vieții active, respectiv cât timp se lucrează, dar din punctul de vedere al volumului de timp lucrat și nu al vârstei limită de pensionare. Și deci, Comisia ar trebui să facă proiecții față de noi moduri de viață activă, în funcție de flexi-securitate, de exemplu. Cum am putea asigura viabilitatea sistemelor de pensii într-o, într-o epocă în care viața activă uh, include și uh, alte perioade de șomaj, de exemplu, sau de uh, formare și așa mai departe. E o întrebare pe care ar trebui să o aprofundăm, să vedem cum persoanele care trec prin aceste faze ale vieții active, deci cum aceste persoane vor putea să financeze și cum vor putea să se bazeze pe o pensie la sfârșitul acestei vieți active. Apoi ar trebui să analizăm și mai, uh, mai uh, fin problema speranței de viață. E o întrebare care mm, trebuie să vă mărturisesc că mă lasă puțin perplexă. Se pornește de la principiul că va, vom asista la o creștere progresivă, sistematică și ineluctabilă a speranței de viață. Și cred că ar trebui să aprofundăm uh, cunoașterea acestei speranțe de viață și aceasta ar putea să fie și contribuția Comisiei Europene, o, o contribuție pe care ar putea o aduce. Vorbim de speranța de viață pentru cine? Cum variază speranța de viață în funcție de tipul de muncă săvârșit? Uh, care sunt locurile de muncă care reduc speranța de viață? Care este speranța de viață pentru o persoană care uh, iese la pensie la 60 de ani? Care este speranța de viață pentru o persoană care se oprește la 65 de ani sau pentru o persoană care uh, iese la pensie la 67 de ani? Pentru că știm foarte bine că munca între 55 și 65 de ani are consecințe mult mai grave asupra speranței de viață decât munca făcută sau nefăcută între 20 și 30 de ani. Deci cred că ar trebui să aprofundăm această problemă înainte să uh, facem propuneri realiste. Doamna Turinen și apoi domnul Coferati. Mulțumesc. Când uh, deci am citit această carte verde a Comisiei, mi s-a părut foarte interesantă pentru că pune întrebări relevante și întrebări importante pentru viitorul nostru. Și, așa cum spunea și raportoarea, cred că există uh, puncte comune de interes uh, pe care trebuie să le tratăm la nivel european. Cred că ar trebui, în primul rând, să definim care este rolul Uniunii Europene în acest context și care este valoarea adăugată pe care Uniunea Europeană o poate, adăug, uh, o poate aduce la schemele de pensii viitoare, în ceea ce privește flexisecuritatea, dar și uh, respectarea sistemelor naționale și a mobilității. Pentru că trebuie să uh, nu distrugem ce funcționează, trebuie să fim foarte atenți în acest sens. În al doilea rând, această carte verde are multe aspecte pozitive în ceea ce privește durabilitatea, adecvarea, uh, în ceea ce privește durabilitatea, nu explorează suficient legătura între un mediu mai prielnic de muncă, uh, împărțirea uh, sau împărțirea uh, muncii, care ar fi efectele acestor fenomene. Nu știm care ar fi consecințele pentru economie și pentru finanțarea sistemului viitor de pensii. E o problemă care ar trebui cel puțin examinată și menționată în, acest, în această carte verde. Apoi, pensiile flexibile și o abordare individualizată în funcție de situația oamenilor. Cred că ar fi important să avem uh, o astfel de abordare, pentru că ai, să zicem că ai fi putut lucra la, până la 65 de ani și ești terminat pur și simplu, însă în, în funcție de munca pe care ai prestat-o poți să continui până la 75 de ani. Întrebarea mea pentru comisie este uh, care credeți că ar trebui să fie uh, rolul Parlamentului, având în vedere termenul limită pe care l-ați uh, fixat. Ați spus un, un, lucru înainte, însă cred că pentru un subiect atât de important ar fi util să avem mai mult timp să lucrăm împreună pe acest dosar. Apoi, pentru raportor, cred că ar fi inter interesant pentru că competențele sunt uh, naționale, cred că ar fi bine să avem uh, cooperare extinsă cu uh, parlamentele naționale. Iată o, o idee. Pentru că e și în spiritul tratatului de la Lisabona, trebuie să asociem parlamentele naționale. Deci poate noi, Comisia de Ocupare, ar trebui să sprijinim o astfel de măsură. Aștept cu nerăbdare dezbaterea extrem de importantă pentru economia noastră viitoare și pentru coeziunea noastră socială viitoare. domnul Coferati și apoi domnul Ori. președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este foarte important să discutăm despre problema pensiilor, pentru că este una dintre problemele cele mai delicate, să spunem, nu doar uh, astăzi, în momentul actual, ci și pe viitor este greu de abordat pentru că pornim de la situații foarte diferite care sunt rezultatul istoriei, istoriei sociale. Istorii sociale foarte diferite de la o țară la alta. Și deci uh, găsirea modalităților de adaptare a sistemelor de pensii în timp este necesar, dar, pe de altă parte, din punct de vedere obiectiv, este foarte dificil. De aceea, cred că Comisia a făcut bine să vorbesc în același timp despre durabilitate și despre adecvare. Pentru că de prea multe ori cele două aspecte au fost uh, analizate uh, separat și au apărut astfel dezechilibre în cheltuielile publice și în, mai ales în partea socială a cheltuielilor publice dificile de, de rezolvat. Dar sunt anumite aspecte pe care cred că trebuie să le aprofundăm uh, ulterior de aceea, de altfel, Comisia a pus atât de multe întrebări la care solicită răspunsuri din partea interlocutorilor. De aceea aș dori să dau câteva exemple foarte rapid. Când vorbim despre ocupare, trebuie, bineînțeles, să ținem cont de un indicator foarte dinamic și ne Astăzi discutăm despre sistemul de securitate socială, tocmai pentru că în situație de criză, ca cea cu care ne confruntăm, acest aspect a devenit mult mai ocut decât până acum. Pe de altă parte, avem efectele uh, creșterii speranței de viață, care fac ca punctul de echilibru între contribuțiile versat, versate în uh, timpul vieții active și restul vieții se schimbă constant. Deci, astfel, uh, de, doar de aceea deja trebuie să facem anumite evaluări care să nu aibă ca rezultat soluții drastice, rigide, ci să introducem uh, instrumente de armonizare relativ flexibile. Când se vorbește despre durabilitate, nu trebuie să nu putem ignora un fenomen foarte vast răspândit care este munca la negru, care practic Uh, face că o parte destul de importantă de contribuții care trebuie să ajungă în sistemele de securitate socială nu ajung. Bineînțeles, fenomenul este divers de la o țară la alta, dar este oricum un fenomen negativ pentru toate statele care trebuie evaluat și cantitativ. De asemenea, cred că este necesar nu doar să vorbim despre metoda de contribuire uh, de la lungirea vieții active uh, și în alte feluri, dar trebuie să facem ordine și în condițiile în care cresc contribuțiile. Practic, toate sistemele au trecut de la repartizare la capitalizare. Nu cred că este de dorit o revenire la modelele vechi. Dar dacă capitalizarea va fi structura de bază a viitorului sistem de pensii, cred că Trebuie încă de acum să conștientizăm faptul că sistemul de securitate socială nu va mai fi niciodată suficient pentru a răspunde la exigența de adecvare. De aceea e nevoie de trei piloni. Pilonul public bazat pe capitalizare, un prim pilon privat care să fie derivat uh, din cote de salarii economisite de către lucrători sau de firme prin contractele colective actuale pentru pensii și apoi va fi nivel de la un al treilea pilon, un sistem uh, de asemenea necesar de uh, pensii private pentru că primii doi piloni nu vor fi suficienți sau pentru că persoana își dorește să-și garanteze pe viitor uh, avantaje fiscale. Deci, al treilea pilon ar putea fi făcut uh, disponibil uh, de către guverne la cerere. Apoi, în ceea ce privește mobilitatea, mobilitatea despre care trebuie să discutăm nu mai este cea de acum câțiva ani. Deci, problema nu se referă la mobilitatea cetățenilor europeni, pentru că ne confruntăm cu un fenomen din ce în ce mai extins de mobilitatea unor persoane din țări terțe care lucrează în Uniunea Europeană și apoi se întorc la ei acasă cu obiectivul de a beneficia și de contribuțiile vărsate uh, la sistemele de pensii în țara lor. Numărul acestor persoane va crește. Și chiar dacă tendența demografică în Uniunea Europeană s-ar întoarce mâine, efectele s-ar vedea peste 20 sau 30 de ani și nu cred că europenii vor face mai mulți copii decât în ultima vreme. Dar și dacă s-ar întâmpla acest lucru, efectele pozitive s-ar vedea doar după foarte mult timp. Deci, noi trebuie uh, să contăm pe rezolvarea problemei demografice pentru deceniile următoare prin contribuția persoanelor născute în altă parte în lume care vin să lucreze la noi în Uniunea Europeană. Dar aceste persoane, multe dintre ele, vor dori să se întoarcă la ei acasă. Deci mobilitatea în acest caz trebuie să uh, fie uh, luată în considerare, să aibă o definiție mult mai amplă decât în trecut. Mulțumesc, domnul Ori și apoi doamna Iaslovieska. Ok. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Mulțumesc, doamnă președinte. În această carte verde se amatează multe idei interesante cu siguranță, atât propunerile cât și um, întrebările care se pun necesită analize ulterioare. S-a spus uh, că în această carte verde sa abordarea a fost una oarecum contabilă, bazată parțial pe tradițiile europene și pe de altă parte pe uh, un sistem de tip latin sau o combinație între diferitele sisteme. La nivel mondial există diferite abordări avansate pentru a rezolva problema pensiilor. <clears throat> în Asia, în uh, statele, în America de Nord sau în America de Sud. am putea fi mai creativi în uh, abordarea acestei probleme. Am putea, ar putea exista o dihotomie între contribuții și uh, vârsta a treia. Există și alte opțiuni, cum ar fi cofinanțarea, uh, plăți din impozite, contribuții, când vorbim despre contribuții și uh, pensii, bineînțeles e vorba de persoanele care lucrează în mod legal și își plătesc contribuțiile. Iată pe ce se bazează sistemul. Și în anumite state europene în care uh, rata șovajului este mare, această logică uh, nu se știe dacă va funcționa, dacă ținem cont și de munca la negru, uh, care uh, este o realitate mai mult sau mai puțin prezentă în diferitele state din Uniunea Europeană. Deci, iată, nu e vorba doar de un proces demografic, ci și de faptul că din ce în ce mai mulți oameni plătesc foarte puține contribuții uh, pentru a sprijini sistemul de pensii. Nu cred că răspunsul este ușor și mă întreb dacă aceasta este singura abordare posibilă sau um, mă întreb dacă trebuie să ca vârsta pensionării uh, să crească sau contribuțiile să crească. Deci această abordare strict contabilă nu ține cont de alte riscuri sociale atunci când se dorește schimbarea sistemului de pensii. În Franța, de exemplu, au avut loc demonstrații majore împotriva reformei pensiilor uh, și același lucru s-a întâmplat și în alte state membre. Sau în momentul în care se vor dori reforme, cu siguranță opoziția populară uh, va fi mare. Mă bucur că s-a spus că a venit momentul să se organizeze o consultare largă, să se discute la nivel mondial nu doar problemele legate de schimbările climatice, ci și problemele uh, demografiei uh, și sistemelor de pensii care nu sunt sustenabile, dar deocamdată sistemele sunt foarte diferite și deci și tipologiile problemelor diferitelor state sunt foarte diferite. Pe de altă parte, 14 state membre ale Uniunii Europene au deficituri bugetare mari Cât unele dintre statele membre aderate recent au avut um, ca condiție pentru aderarea lor să reformeze sistemele de pensii um, și să regândească finanțarea lor pentru uh, a nu accentua deficitele bugetare. pentru ca um, diferența de contribuții între uh, diferitele state membre să nu fie atât de mare. Dezbaterea este foarte actuală astăzi și cu siguranță criza uh, nu va face decât să înrăutăcească condi posibilele condiții de compromis. În ceea ce privește vârsta pensionării, Nu s-a menționat uh, un aspect din programul de lucru al PPE-ului, e vorba de sistemul de pensionare așa numit flexibil. Deci, ideea de a ca oamenii să poată alege între a ieși la pensie mai devreme și să aibă pensie mai mică sau să iasă la pensie mai târziu și să aibă pensie mai mare. S-ar putea găsi un echilibru între aceste opțiuni. Familiile, um, politicile pentru familii uh, ar putea influența eficiența acestor sisteme. Nici acestea nu au fost menționate. Deci, după părerea mea, rămân încă multe întrebări la care trebuie să răspundă și cu siguranță vor mai apăra și altele de-a lungul dezbaterii pentru a se adăuga la ceea ce a adus deja în discuție Comisia. Sprijin ceea ce a spus deja Parlamentul și anume că consultarea în curs Um, este, um, are o, o perioadă de depunere a propunerilor până pe 15 octombrie. Cred că termenul trebuie amânat. PPE-ul uh, va organiza audiere la începutul lunii decembrie și de aceea propunem ca acest termen limită să fie amânat pentru a extinde această consultare publică. Vom participa activ oricum uh, și pe viitor la aceste lucrări. Doamna um, Ioasca și Kunz. Eu sunt uh, dintre cei optimiști și deci cred că comisia noastră va câștiga acest concurs. în ceea ce privește avizul pe marginea cărții verzi. În ceea ce privește cartea verde, când se vorbește despre îmbătrânirea uh, populației europene, nu se vorbește în același timp și de prăbușirea natalității. Ori cred că într-o funcționare normală sau funcționarea normală al sistemului de uh, pensionare, Uh, mai ales în ceea ce privește sistemul prin uh, repartiție sau sistemul mixt, uh, e clar că pensionarii depind de cei care finanțează sistemul de pensii și deci natalitatea e foarte importantă. În ceea ce privește problema inegalității între bărbați și femei, Cartea Verde abordează această chestiune precum și dobândirea drepturilor de uh, pensie de către persoanele care își limitează activitatea profesională tocmai pentru a se consacra familiilor. Și de altfel mi se pare nedrept faptul că femeile adesea au pensii mult mai mici pentru că la un moment dat o femeie a luat decizia să își uh, întrerupă activitatea sa profesională pentru a-și crește copiii. Cred că e o problemă care ar trebui să fie aprofundată. O altă problemă care mă îngrijorează pe mine e uh, problema adecvării, a pensiilor adecvate. Pentru că am impresia că se vorbește mai mult de practică decât de drepturile uh, care ar putea să fie dobândite de-a lungul vieții profesionale. Și apoi o ultimă întrebare. Mi se pare că ar trebui să acceptăm o metodologie uh, o abordare identică în toate statele membre pentru a face o evaluare obiectivă a sistemelor de pensii în toate statele membre. Și cred că ar trebui să ne referim la toate uh, vârstele, uh, să ne referim și la uh, tinerii care tocmai au intrat pe piața muncii. Cred că ar trebui să încurajăm uh, sancțiunile um, aplicate de către Uniunea Europeană statelor care duc reforme de pensii prin creșterea deficitelor publice. Cred că consecințele reformei sistemului, reformelor sistemului de pensii ar trebui să fie tocmai scăderea deficitului public. Deci cred că instituțiile europene ar trebui să îi sancționeze pe cei care uh, au în continuare deficituri publice mari. Mulțumesc! Doamna Kunț. Eh, Vă mulțumesc, doamna președintă. Și eu cred că um, avem nevoie de mai mult timp pentru a înțelege lucrurile uh, așa cum trebuie și pentru a putea lua deciziile corecte. Cred că este, avem în fața un document foarte bun, sunt uh, incluse multe aspecte și cred că um, toată lumea a încercat să pună accentul pe echilibrul potrivit. Cred de asemenea că um, în uh, acest moment în care ne aflăm într-o uh, criză economică, este dificil ca, ca, ca aceste sisteme de pensii să continue să funcționeze. Este foarte greu să iei uh, deciziile adecvate. Și uh, o, o caracteristică importantă a sistemelor de pensie ar trebui să fie uh, stabilitatea acestora. Și acest lucru trebuie legat strâns de uh, dorința oamenilor de a plăti contribuții în aceste sisteme. De aceea cred că este foarte important să ne uh, concentrăm pe aspectul solidarității între generații. Nu cred că ar trebui să renunțăm la acest lucru. Deseori încercăm să ne concentrăm pe um, anumite uh, soluții și uh, în cadrul cărora uităm de pensii um, voluntare, un aspect de care cred că nu ar trebui să uităm. Este important să existe un echilibru între generații. Trebuie de asemenea să găsim un echilibru între generația oamenilor activi și pensionari. O altă dilemă importantă uh, este de a găsi soluțiile uh, potrivite care să asigure existența unei coeziuni în continuare în uh, societate. De asemenea, trebuie să ne concentrăm pe diferite riscuri, nu doar riscurile legate de uh, bătrânețe. Deseori vorbim despre creșterea vârstei la care se poate ieși la pensie. Însă știm de asemenea că trebuie să ne concentrăm uh, și pe alte probleme. De exemplu, uh, o problemă ar fi păstrarea locului de muncă pentru cineva. O altă, uh, un, un alt aspect foarte important este informația. Trebuie să informăm um, um, oamenii, trebuie să existe un centru care să pună la dispoziție aceste informații uh, și, după părerea mea, suntem foarte îndepărtați de existența unui sistem european de pensii armonizat. Este foarte importantă introducerea monitorizării și cooperarea între state este foarte importantă. Doamna Marking și apoi domnul Kassler. Vă mulțumesc, doamna președinte. Voi fi foarte succintă. Sper că comisia noastră să aibă uh, un rol important pe acest uh, raport uh, datorită importanței aspectelor sociale pe lângă cele bugetare și contabile. După cum a spus colegul nostru, pensiile sunt pensii și trebuie să le privim din acest punct de vedere. Doamna, doamna raportar a spus că își dorește existența unei linii unice, însă cred că problema fiind atât de complexă nu va fi foarte important S-a vorbit despre mobilitate, despre portabilitate și aceste lucruri sunt de la sine înțeles. De asemenea, au fost amintite uh, provocările legate de impactul asupra stabilității moneta- monetare. Uh, trebuie să recunoaștem că această provocare este una nouă. Um, însă, provocarea demografică cred că uh, reprezintă o problemă la, nivel, uni, la nivelul Uniunii Europene și de aceea cred că Uniunea Europeană trebuie să aibă un rol în acest uh, domeniu. Um, s-au mintit, s-au uh, mintit ideile inovative. Când am citit acest text, m-am gândit la două lucruri. Cum putem răspunde noi în calitatea noastră de Parlament și, în plus, cum putem implica publicul în această consultare. Este vorba de un text foarte bine scris, cu întrebări clare, însă uh, ceea ce m-a frapat pe mine um, este că în procesul de consultare nu sunt uh, implicați suficient cetățenii și organizații non-guvernamentale. Cred că, după părerea mea, un cetățean normal, fără să aibă uh, uh, părerile unor experți, nu cred că își poate exprima o opinie relevantă. Și, într-adevăr, susțin ideea unei uh, perioade de consultare care să fie uh, mai uh, lungă în ceea ce privește viabilitatea. Un punct important um, subliniat deja de alți vorbitori este se referă la faptul că îngrijirea formală va, va înlocui pe viitor mai mult îngrijirea informală și acest lucru va duce la mai multe presiuni uh, asupra sistemelor de pensii. Cred că trebuie să vedem că foarte mulți oameni care sunt uh, implicați în îngrijirea informală trebuie să-și neglijeze alte, uh, alte obligații. De aceea ajung în situația în care au un salariu redus și în cele din urmă vor avea și o pensie mai mică. Uh, de aceea, um, cred că um, modificări în acest domeniu uh, vor, modific- vor ajuta aspectul viabilității uh, sistemelor pe viitor. În ceea ce privește aspectul uh, distributiv al pensiilor, cred că acest lucru va duce la dezbateri uh, aprinse. Comisia s-a referit la implementarea directivei uh, uh, legate de insolvență și cred că Comisia noastră poate face recomandări în acest uh, domeniu. Domnul Ori s-a referit la demonstrațiile din Franța în ceea ce privește uh, ridicarea vârstei de pensionare și aș putea să vă spun că și în Irlanda uh, zeci de mii de oameni au demonstrat uh, pe stradă Uh, când doar s-a făcut sugestia ridicării vârstei de pensionare. Și dar cred că este un aspect important nu doar în Franța, ci și în alte state membre. În ceea ce privește informațiile despre un sistem de, uh, de pensie, uh, nu știu care este răspunsul la o asemenea întrebare și doresc să mulțumesc Comisiei domnul Kessler. Vă mulțumesc. Aș dori să afirm și eu că această temă se află în uh, responsabilitatea comisiei noastre și uh, sunt uh, convins că vom, uh, că vom pune la dispoziție un raportor pe această temă. Cred că vor exista uh, dezbaterea aprinse nu doar aici în comisie, ci și în general în Parlament. Un aspect important este întrebarea pe care ne punem și noi în mod repet, repetat. Unde începe responsabilitatea noastră și unde se oprește responsabilitatea acestei comisii? Și um, această discuție va fi importantă atât în această comisie, ci și între diversele grupuri politice. Cred că este important să uh, punem întrebările um, uh, și legate de, uh, de zonele gri, de exemplu, uh, munca la negru. Și în asemenea domenii cred că nu se va ajunge foarte ușor la un consens. Apoi este aspectul legat de diferența între Uh, sisteme. În Germania, de exemplu, un rol foarte important au sistemele finanțate de către angajatori. O altă întrebare este cum uh, tratăm um, sistemele de pensii, de exemplu, al uh, a, uh, funcționarilor și um, trebuie să existe opinii clare din partea statelor membre. Pentru mine, care sunt un tânăr la începutul carierei mele, Um, o întrebare este foarte importantă. Um, pe viitor uh, pot, pot să mă bazez pe faptul că voi avea o, o pensie ocupațională, chiar dacă um, pe viitor voi munci și voi trăi într-o altă țară și de aceea eu sunt mulțumit um, că din partea Comisiei au fost amintite aceste aspecte. Susținem în fiecare zi că avem nevoie de mai multă uh, flexibilitate și așa mai departe. Și însă care, care este situația unui tânăr care are un contract limitat la 2 ani și trebuie să știe de aceea ce, ce îi rezervă viitorul în ceea ce privește uh, pensia. Uh, De aceea cred că în acest moment uh, uh, nu putem uh, pleca de la premisa că nu se vor manifesta dezechilibri, dezechilibre în sistemele de pensii tradiționale. De aceea cred că sistemele private devin din ce în ce mai importante și acest lucru l-am văzut și în faptul că aceste sisteme sunt abordate special în acest text. A fost amintate și, cele, și cei trei uh, piloni diferiți. Acest sistem este desigur o posibilitate care există în uh, Europa. Și cred că uh, această temă este una foarte importantă și aștept cu nerăbdare discuțiile care vor urma. Madame Casta a Doamna mi-a cerut cuvântul, dar vă rog două minute pentru că am depășit cu mult timpul alocat uh, acestui punct de pe de zi. Nella traduzione ho un alt nume. E N-am auzit numele meu, ce scuze, doamnă președinte. Aș dori să fac uh, două, trei observații în primul rând, cred că această dezbatere demonstrează cât de important este să avem o abordare holistică în ceea ce privește aspectele legate de ocupare uh, din punct de vedere economic și social. Trebuie să avem o adevărată dezbatere. În al doilea rând, cred că Cartea Verde Este un document foarte interesant și foarte bun, însă timpul pentru consultare este mult prea scurt, așa cum s-a mai spus. Nu avem cum să ne confruntăm punctele de vedere diferite. Apoi, sunt de acord cu multe din punctele de vedere ale antevorbitorilor mei, mai ales în legătură cu ce a spus domnul Conferati. Cred că există două scheme de pensii, în principal, care trec de la un sistem total prin repartiție la un sistem prin capitalizare. Însă, în timpul crizei economice, ambele sisteme uh, am observat că se pot aplica, mai ales în ceea ce privește uh, contractele temporare pentru tineri. Uh, avem nevoie de sustenabilitate și de adecvare. Însă accesul la pensii pentru tineri e foarte important, pentru că e vorba de dezbaterea intergenerațională. Și cred că Trebuie să încercăm să obținem un sistem de bunăstare flexibil um, um, generat de aceste locuri de muncă flexibile. Și apoi o observație în legătură cu femeile. Cred că Cartea Verde este puțin cam neutră pe această temă. E vorba mai degrabă de o aproximare a sistemelor și nu de o comparație adevărată. Dacă ne uităm la felul în care abordează statele membre această temă, există mai multe sisteme de pensii în care femeile femeile au uh, uh, pensii foarte mici pentru că multe nu și-au uh, au lucrat anii necesari pentru a obține o pensie adecvată. Apoi, mai există și un alt sistem în care oamenii cotizează, însă cotizațiile sunt mult prea mici pentru a obține o pensie decentă. Deci cred că ar trebui să încercăm să obținem un echilibru mai bun între viața de familie și viața de uh, și carieră. Și și ce spunea domnul Conferati, imigranții din sistem uh, are dreptate. Președinta, vă întrerup, mulțumesc pentru că am depășit. Eu aș dori să introduc două, trei elemente în această dezbatere. Am înțeles că toți cei care au luat cuvântul își fac uh, griji în legătură cu termenele fixate de către de acest termen fixat de comisie uh, în legătură cu consultarea. 15 uh, noiembrie, această dată nu este realistă. Deci, în numele comisiei noastre, vă rog să amânați uh, acest termen limită pentru consultare, pentru că dacă nu, Parlamentul European nu se va putea exprima. Vedeți că încă suntem în conflict de competențe cu comisia Econ și, în orice caz, două luni pentru un aviz pentru un subiect, pe un subiect atât de complex din partea Parlamentului nu mi se pare viabil. În ceea ce privește conflictele de competență, am observat că toate grupurile uh, sunt de acord că atât din punct de vedere de mesaj față de cetățeni cât și în legătură cu Uh, tot ce se întâmplă la Comisia Europeană și statele membre, toată lumea e de acord cu principiul că uh, ar fi mai bine în loc să avem două uh, căi paralele și să milităm pentru o mai bună legiferare, ar trebui să avem noi acest raport întocmit de doamna Omenroiten, deci contez pe dumneavoastră să îi convingeți pe cei de la Econ. În legătură cu ce spunea doamna Harkin, lizibilitatea, Eh, eu vă pun doar o întrebare, lizibilitatea acestor întrebări. Aș dori să amintesc doar una dintre întrebări pentru a exemplifica formularea extrem de complexă. Mă refer mai ales la întrebarea 13. Ar trebui UE să dezvolte o abordare comună pentru opțiunile standard cu privire la participare și la alegerea legată de investiții. Uh, dau o mie de euro uh, celor care sunt în stare să uh, dea un răspuns la această întrebare, inclusiv de la Comisia Econ. Nu avem timp, din păcate. Va trebui să revenim la aceste subiecte. Aș fi dorit să aprofundăm câteva elemente. Sigur că trebuie să Uh, configurăm o abordare europeană, însă mă întreb de diferența între statele membre din punct de vedere demografic uh, au un impact asupra acestei strategii cu privire la reforma pensiilor. Știm că există foarte multe dezechilibre, inegalități între statele membre. Și apoi mă întreb de ce se propune o abordare europeană și nu problema venitului minim, de exemplu, a pragului minim pentru pensie. De ce nu am uh, avea aceeași definiție pentru um, muncă dificilă, de exemplu, de sporurile de periclitate și apoi stimulentele fiscale pentru a finanța uh, sistemul de pensii? De ce să vorbim uh, despre criză doar din perspectiva sau în principal din perspectiva viabilității finanțelor publice și nu să analizăm impactul volatilității pe piață asupra sistemelor sau schemelor de pensii prin capitalizare și sunt de acord cu doamna Iazovesca în legătură cu ce spunea în, legătură cu inegalitatea între sexe. Foarte puțin se abordează această problemă în document, ori în viața de zi cu zi în statele membre știm că e o problemă acută și a trebuit să figureze și în document. Știu că nu este obiectul principal al acestei cărți verzi, însă în fine mă întreb dacă în momentul în care are loc această reflexie transversală, n-ar fi fost util să mai punem și întrebarea mobilizării economiilor astfel adunate în ceea ce privește investițiile pe termen lung de care are nevoie Uniunea Europeană și a criteriilor de investiții sociale, etice, responsabile. Iată întrebări la care vom reveni, sunt sigură, mai avem foarte puțin uh, timp la dispoziție pentru a continua această dezbatere. Știu uh, că uh, faptul că nu mai avem timp e frustrant pentru toată lumea, însă invitații noștri vor mai avea încă două minute pentru a trage concluziile acestei dezbateri, să întrebi care ce-au mai reținut din această dezbatere, eventual să invităm pentru o o dată ulterioară pentru a prelungi această dezbatere când vom uh, discuta din plin uh, raportul doamnei Omenreuten. Domnul Fischer, eventual. Întrebare directă ați putea să propuneți o amânare a termenului privind uh, consultarea, având în vedere că Parlamentul European nu are cum să dea un răspuns viabil. Ne aveți decât două minute pentru că mai avem încă un punct important pe ordinea de zi. Mulțumesc. Mă tem că nu pot să vă dau un răspuns uh, acum direct la întrebare, pentru că nu este decizia mea. Aș adăuga că patru luni nu este chiar puțin în comparație cu alte consultări pe care le organizăm, dar am notat ce ați avut de spus și vom reveni cu un răspuns. Aș dori să spun că dezbaterea mi s-a părut foarte interesantă. Ați abordat uh, chestiuni foarte importante. Nu sunt Sigur că toate acestea sunt atât de puțin uh, discutate în Cartea Verde, dar am notat uh, diferite aspecte pe care le-ați menționat, chestiunea nesiguranței, chestiunea muncii la negru. Sunt to- toate acestea sunt lucruri care sunt menționate în document, poate nu suficient. Uh, chestiunea legată de politica familiilor uh, pentru a nu transforma această problemă într-una de gen sunt to- toate probleme importante pentru viitorul sistemelor de pensii. Am notat și ceea ce ați spus în legătură cu competența și nevoia ca Uniunea Europeană să aducă valoarea adăugată. Așa este. Nu dorim să extindem Uniunea doar uh, pentru a ne extinde, ci pentru a oferi valoare adăugată statelor membre și în dezvoltarea politicilor de pensii. Cam atât deocamdată. Văd doar să vă spun că, bineînțeles, noi rămânem la dispoziția dumneavoastră și sper că vom coopera bine și în continuare. Și aștept cu nerăbdoare dezbaterea care va avea loc ulterior, va fi cu siguranță foarte interesantă. Mulțumesc! Vă mulțumesc. În legătură cu cele patru luni de consultări, aș spune că una din patru luni a fost luna de concediu. Având în vedere că comisarul se va întâlni cu noi la următoarea ședință a comisiei noastre, vom profita pentru a pune direct această întrebare pentru extinderea uh, consultării sau amânarea termenului limită. Domnul Whitehouse, nu, este, nu trebuie ca eu acum să comentez ce face Comisia. Aș spune doar că la OCDE avem și noi rapoarte privind politicile de pensii în țările OCDE, multe dintre care sunt și state membre ale Uniunii Europene. Um, rapoartele vor fi publicate în decembrie și se vor, uh, vor avea și un capitol în legătură cu vârsta pensionării, schimbările uh, speranței de viață și Uh, aspectele nesigure în legătură cu schimbarea uh, speranței de viață. Anumite state membre și-au reformat sistemele de pensii pentru a avea o legătură directă cu um, speranța de viață. E vorba de Germania, Italia, Suedia și așa mai departe. Deci, iată rapoarte care vor fi disponibile în decembrie la anul. Vom uh, publica un al doilea raport în legătură cu situația femeilor, în legătură cu pensiile. Uh, și acolo uh, vom uh, analiza mai în detaliu chestiunile de gen, mai ales uh, în legătură cu situația femeilor care au lipsit de pe piața muncii o vreme și cum trebuie să um, modernizăm sistemele de pensii pentru a ține cont uh, de aceste aspecte uh, și pentru a le adapta la schimbarea rolurilor femeilor și bărbaților în societatea actuală. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Vă mulțumim. Acesta a fost un prim schimb de opinii, de fapt. Doamna Oman Reuten, vă dau cuvântul foarte, foarte pe scurt. Da, foarte pe scurt. Wat ik opgemerkt heb. În primul rând, am observat că toată lumea sau mulți dintre cei care au luat cuvântul aici au uh, abordat anumite aspecte care sunt o uh, legătură cu perspectiva propriului lor stat membru asupra acestei situații. De aceea cred că este absolut necesar să avem mai mult timp uh, de discuție aici, în această comisie. Poate între noi, pentru ca acest raport să fie unul uh, de cât mai bună calitate, să nu fie doar o listă de, de, de speranțe sau de lucruri pe care le dorim. În al doilea rând, trebuie să ajungem la un rezultat uh, care să ne permită să ținem cont de situația femeilor, să oferim valoare adăugată femeilor. Femeile trebuie să aibă dreptul să beneficieze de uh, anumite condiții, de exemplu în cazul divorțului eh, trebuie să poate beneficia de pensia pe, la care au avut dreptul eh, când au fost căsătorite. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm situația celor care lucrează cu jumătate de normă sau în orice caz nu cu normă plină. În anumite țări s-au obținut rezultate, nu spun că nu se poate face și mai mult, Uh, dar menționez doar că sunt lucruri care trebuie abordate mai mult de autoritățile naționale. Nu putem să acoperim toată gama de probleme cu această carte verde. Sunt, uh, este o gamă largă de probleme cu care se confruntă autoritățile naționale. Oricum, noi trebuie să vedem care este situația la nivel european, ce trebuie făcut care este valoarea adăugată a Uniunii Europene și ce este de făcut de către autoritățile naționale. Mulțumesc! Vă mulțumesc! La următoarea ședință a comisiei noastre problema repartizării competențelor cu uh, Econ va fi rezolvată. Mulțumesc invitațiilor pentru contribuții, chiar dacă îmi dau seama că această sesiune de întrebări și răspunsuri ar, ar riscat să fie frustrantă de multe ori, dar măcar am uh, văzut care sunt preocupările membrilor comisiei. Și acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 10, consolidarea guvernanței economice și a cadrului de stabilitate al Uniunii, în special în zona euro, Uh, doamna președinte mulțumește interpreților pentru că au acordat 10 minute în plus și dă cuvântul domnului raportor David Caza, um, care se ocupă de avizul pentru Comisia Econ, unde raportor este domnul Feio. Vă rog, domnule Caza. Thank you, Madam Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să prezint lucrurile cât mai pe scurt după cum știți, acest raport um, la Comisia Econ se referă la guvernanța economică în Uniunea Europeană. În acest raport s-au făcut opt recomandări. Avizul uh, a avut uh, obiectivul uh, de a consolida aceste recomandări din perspectiva comisiei noastre. M-am întâlnit cu raportorii din umbră și alți colegi. Am a avut multe idei, dar a trebuit să abordăm uh, uh, fiecare punct foarte pe scurt, având în vedere limita de 1500 de caractere. Dar uh, avem de gând uh, să abordăm și alte aspecte în amendamente. Am propus următoarele lucruri. În primul rând, să se stabilească un cadru de supraveghere compus din doi piloni. Unul pentru politicile economice și celălalt pentru politicile de ocupare. Astfel, politicile de ocupare uh, vor fi supravegheate la nivel european. Am dorit de asemenea ca rolul Comisiei pentru Ocupare să fie mai important pentru a putea aborda problemele legate, probleme transfrontaliere legate de piața muncii. Parlamentul trebuie implicat cât mai mult în uh, supravegherea politicilor economice și de ocupare. În al treilea rând, uh, raportul Comisiei Econ face referire la sancțiuni pentru nerespectarea pactului de stabilitate și creștere, inclusiv uh, interzicerea accesului la fondurile structurale. Eu cred că acest lucru ar fi contraproductiv. Nu cred că fondurile structurale care, au, care funcționează în domeniul uh, ocupării trebuie să facă parte din sistemul de sancțiuni. Cred că trebuie să se facă o distinție între fondurile atribuite bugetelor naționale și cele care au obiect uh, care sunt în beneficiul lucrătorilor, cetățenilor, direct. În concluzie, bineînțeles, sper că dezbaterea va fi una constructivă, că vom putea include cât mai multe idei pentru a îmbunătăți raportul de la Econ și prin amendamente. Mulțumesc! Monsieur... Domnul Sercas și apoi domnul Coferati au cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Doamna raport, Rapchi, raportor din umbră pentru, din partea socialiștilor, nu a putut să vină la Strasbourg pentru că a trebuit să rămână în Grecia pentru anumite imperative ale politicii naționale și mi-a transmis uh, observațiile dânsei. Spune mai întâi că îi pare rău că nu poate fi, să fie printre noi și spune că raportul, uh, avizul dumneavoastră este o bună bază de discuție. Vom uh, propune amendamente pe următoarele aspecte. Vom cere o mai bună coordonare între planurile naționale de convergență și strategia 2020. Programul de stabilitate și creștere trebuie, pactul de stabilitate și creștere trebuie respectat, inclusiv obiectivele de ocupare și, după cum a spus domnul Caza, am dorit să sublinieze rolul Consiliului EPSCO uh, față de ECOFIN am, să vorbim despre rolul nostru în monitorizarea situației și să ne întrebăm dacă nu este momentul să se reactiveze clauza socială din tratat. De asemenea, să se ofere garanții ca Uniunea Europeană să reintroducă ocuparea în uh, mijlocul acestor politici. Vă mulțumesc, domnule Caza, sper că avizul nostru va fi cât mai bun, respectând totuși numărul de caractere. Mulțumesc. Domnul Coferati, pe scurt, cred că propunerile prezentate au o bază bună, s-au abordat toate elementele prioritare pentru noi. Bineînțeles, întotdeauna se pune problema dimensiunilor acestor limitelor acestui aviz. Cred că punctul 7 și 8 sunt cele mai importante pentru că sunt elemente noi de o anumită importanță potențială și în ceea ce mă privește, cred că ar fi util, dar o vom face, bineînțeles, după discuția de aici și prin amendamente, uh, trebuie să se dea consistență în acestor două aspecte, pentru că modificarea pactului de stabilitate și mai ales folosirea lui ca element care să ducă la investiții, să, să fie să-și aducă contribuția la lupta împotriva crizei este un lucru foarte important. Aceasta trebuie să nu, fie, nu trebuie să fie o soluție de tranziție, continuă a guvernanței pe viitor. În ceea ce privește redistribuirea veniturilor, adică calitatea retribuției pentru anumite trebuie să fie legată de prestații și de obiectivele pe termen lung, pentru că dacă nu se pune capăt unei probleme majore a Uniunii Europene și care de altfel l-a făcut pe Jacques Delors acum 20 de ani um, să um, publice o carte albă pentru revenirea la investiții pe, perio- pe termen mediu și lung. Deci e vorba de capacitatea inovantă a unor companii care s-au concentrat prea mult pe termenul scurt și și-au uitat o parte importantă a misiunilor economice. Deci, această afirma, afirmație de principiu este importantă. Vom vedea cum va, se va transforma într-un, uh, într-o propunere, dar cred că acesta poate să fie un element de noutate în, viitor, în viitoarea guvernanță economice. Mai întâi, acum doamna Gruni și apoi doamna Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, aș dori să-l felicit pe domnul Caza pentru proiectul de aviz care mi se pare bun. Aș vrea să insist asupra punctului 7, pentru că cred că sancțiunile pentru sumele percepute din fondurile structurale ar fi uh, uh ar împiedica, ar împiedica pe anumiți europeni să beneficieze de uh, formare profesională și e nevoie de formare profesională, deci uh, această idee ne surprinde foarte mult. Comisia Econ evocă aici în acest proiect de raport și frauda fiscală, dar nu se vorbește despre frauda socială, deci eu aș dori să știu dacă ar putea depune un amendament în acest sens, pentru că frauda socială, de fapt, ne împiedică să ajutăm mai mult pe anumite persoane care au nevoie de acest ajutor. Eu constat acest lucru în fiecare zi și dacă am putea uh, depune un amendament uh, în această direcție, ar fi foarte bine. La punctul 3, e vorba de sistemele de pensii și de sănătate, poate ar trebui să adăugăm mai general sistemele de protecție socială. Mulțumesc! Păi foarte bine. Prin amendamente probabil veți putea să vă aduceți contribuția în legătură cu aceste aspecte. Eu uh, am dori, aș dori să fac cinci observații. Doamna Harkin, mai întâi, v-am uitat. How could you? Da, mă întreb cum ați putut să uitați. Voi fi foarte succintă. Cred că răspunsul nou la uh, criza economică a avut două aspecte, reforme și sancțiuni și mă bucură faptul că raportorul amintește faptul că membrele state au efectuat uh, reforme structurale care țin seama de uh, sistemele de pensii, de exemplu. Singurul meu comentariu este că sunt de acord cu sistemul de sancțiuni chiar dacă nu sunt sigur că acest sistem este um, adecvat, deoarece în cele din urmă cetățenii sunt cei care sunt uh, sancționați. În cazul uh, fondului de ajustare la globalizare sunt sancționați unii cei care își pierd uh, locul de muncă într-o țară și um, beneficiază alții din altă țară. Euh, euh, Ajung în sfârșit la ce doream și eu să spun. În primul rând, în ceea ce privește sancțiunile și regimul de sancțiuni, au fost câteva intervenții pe această temă. Poate nu ar fi rău să revizuim formularea, pentru că rămânem cu impresia că singurele sancțiuni pe care nu le dorim sunt cele care vizează Fondul Social European. Vă spun acest lucru pe șleau. Nu știu dacă asta vrea să spun, dar având în vedere formularea actuală, se poate face și această interpretare. Aș prefera să vă spun în față. Această ipoteză a suprimării dreptului de vot pe o anumită perioadă de timp ar contraveni principiului principiilor uh, Uniunii Europene care se bazează pe democrație. Deci avem o problemă în legătură cu sfera de aplicare a sancțiunilor. Însă în ceea ce privește măsura în sine, n-am nimic împotrivă. Însă mă întreb dacă redactăm astfel, nu uh, riscăm să permitem și alte sancțiuni. Un al doilea aspect pentru că având în vedere de un raport în ceea ce privește instrumentele de guvernare, al Comisiei pentru Ocupare și Afaceri Sociale, ar trebui să avem uh, reuniuni comune între EPSCO și ECOFIN. Ar trebui ca aceste două consilii să se întrunească împreună. Uh, încă câteva observații în ceea ce privește riscul de consolidare bugetară uh, riscăm să uh, facem acest lucru în detrimentul protecției sociale. S-a văzut în Grecia una dintre primele măsuri a fost reducerea de cu 15% a salariilor din, uh, de, ale bugetarilor. Deci observăm că apar tot felul de dezechilibre sociale uh, o, un subiect important care merită uh, atenția noastră. În ceea ce privește strategia investițiilor pe termen lung, care ar putea să fie uh, abordate uh, în ceea ce privește guvernarea 2020, ar trebui să punem problema ocupări, așa cum s-a spus în uh, tratatul de la Lisabona, nu ar trebui să avem doar articolul 9 pentru a solicita aceste studii de impact, ci să spunem că atunci când avem uh, investiții, mai ales investițiile pe termen lung, ar uh, trebui să verificăm dacă într-adevăr generează locuri de muncă pentru a reveni la ce spunea Sergio Conferati în uh, ce privește viziunea Jacques Delors atunci când a fost lansată Uniunea Economică și Monetară. Jacques Delors ar fi vrut să se configureze și alte criterii, nu doar al uh, îndatorării sau al uh, deficitului public, ci să existe și criterii clare în ce privește ocuparea. Iată, cred că a sosit momentul să fixăm aceste obiective, mai ales în ceea ce privește ocuparea în rândul tinerilor, al, în rata șomajului și așa mai mai departe, atât în ceea ce privește obiectivele, cât și elementele care ar trebui să fie supravegheate în uh, guvernarea comună. Apoi, în ceea ce privește divergențele de competitivitate între statele membre, care fragilizează modelul social al unui stat membru și comisia noastră ar trebui să se exprime. E clar că e un subiect care e în primul rând de competența comisiei Econ, însă dacă există diferențe prea mari de competitivitate între economii, uh, s-ar putea ca unele state să fie încurajate să-și dezvolte modelul social sau uh, un model, uh, altele în care modelul social să fie redus la minim, ceea ce nu putem tolera. Sigur că uh, limitele uh, sunt foarte stricte, deci nu știu dacă puteți prelua și această sugestie. Dacă nu mai sunt alte solicitări, domnul raportor, aveți cuvântul și ne-am respectat și timpul. Yes, no, add, nu mai am nimic de adăugat, doamnă președinte. Am uh, ascultat dezbaterea, voi prelua sugestiile și uh, am și eu propriile amendamente, le voi uh, include și pe cele ale colegilor, dacă nu mă înșel. Am șapte amendamente. Termenul este mâine la amiază, deci vă rog dacă se poate să îmi transmiteți în scris uh, toate aceste idei uh, până mâine. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, mulțumim domnule raportor și Mulțumesc tuturor pentru contribuție, pentru că, iată, ne-am respectat timpul, noaptea e sfeșnic bun și sunt sigură că veți avea mâine amendamente super. Bună